Buenos días, bonjour, bonjour tous, Bună ziua, dragi colegi, bună ziua tuturor. Vă rog să luați loc. Începem Bun venit tuturor dimineața! Nu este pentru prima oară când ne întâlnim aici. Suntem în jur de 38 de deputați din 26 de instituții parlamentare naționale care vin din 19 state membre. O țară care a aderat la Uniunea Europeană și o țară din zona economică europeană. Aceasta arată în mod clar interesul a parlamentelor naționale în acest proces pe care îl vom analiza astăzi, și anume situația referitoare la programul de la Stockholm, cooperarea în domeniul justiției, cooperarea polițienească în uh, chestiunile penale. Este o urmare a tratatului de la Lisabona, care a intrat în vigoare și vă reamintesc că avem articole importante 70, 71, 80, 81, 82, 83, articole din acest tratat care implică cooperarea Parlamentului European cu parlamentele naționale în vederea implementării spațiului, libertății și securității în ceea ce privește dreptul comunitar care uh, se realizează. Acest schimb de păreri între parlamentele naționale și Parlamentul European uh, este deosebit de important pentru a putea dezvolta acest uh, spațiu al libertății și securității într-un mod coerent și într-un mod democratic, pentru a asigura controlul democratic, pentru că despre asta vorbim aici când uh, e vorba de implicarea parlamentelor naționale și Parlamentul European este vorba de instituții care reprezintă cetățenii europeni, este singura instituție care este aleasă în mod direct de cetățeni. Și aceasta este arhitectura europeană, de aceea este foarte bine ca tratatul de funcționare a Uniunii Europene să prevadă o astfel de întâlnire la șase luni. E vorba de întâlniri comune pentru dezbaterea programului de la Stockholm. Și acum am să dau cuvântul domnului David Stanton, care este președintele Comisiei Mixte de Justiție, Apărare și Egalitate din Parlamentul Irlandez, dar mi s-a spus că n-a venit încă, n-a ajuns încă, așa că vom începe cu prima uh, sesiune a acestei întâlniri interparlamentare. E vorba de cooperarea polițienească, problemele criminalității sunt din ce în ce mai globalizate. E vorba de delicte transfrontaliere grave a, care sunt uh, implicate atunci când dezbatem dreptul comunitar, în special uh, la Comisia noastră, la Comisia Libe și în general la Parlamentul European. Autoritățile de aplicare a legii din Uniunea Europeană trebuie să urmărească îndeaproape acest proces și să aibă o cooperare mai strânsă decât niciodată, utilizând sistemul și mecanismul de schimb de informații la nivel european, cum ar fi PRUM și SIS, pentru a pune la oaltă resursele, pentru a face schimb de informații, utilizând Europolul, autoritățile naționale și așa mai departe. E vorba aici de chestiuni esențiale, foarte importante, pentru a vedea felul în care Parlamentul European și Parlamentele Naționale pot asigura un control democratic și pot um, susține drepturile fundamentale ale cetățenilor, în special um, dreptul la viață privată, așa cum am văzut în dezbaterile din ultimele zile aici. Deci e vorba de o cooperare din ce în ce mai strânsă între autoritățile de aplicare a legei și Uniunea Europeană care să se reflectă într-o mai mare cooperare la nivelul cel mai înalt. Cu toții suntem aici prezenți pentru aceasta, așa că vom analiza propunerile specifice, concrete, care au fost adoptate de Uniune în luna martie pentru întărirea Europolului. La Parlamentul European, domnul Diaz de Mera este raportor pe această teră, temă. Vă rog, domnul Diaz de Mera, vă dau cuvântul. Muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, dragi colegi din partea parlamentelor naționale, din partea Parlamentului European, vreau să o salut în mod special pe doamna Veronique Mathieu, care este coordonatorul nostru, de asemenea pe Cornelia Erms, care este raportor din umbră pentru regulamentul Europolului. Este o adevărată plăcere pentru mine să constat că avem reprezentanți aici din 26 de parlamente naționale din 19 state membre. Eu sunt raportor pentru Europol și am fost și raportor pe marginea deciziei Consiliului. Biroul European de Poliție, Europolul, așa cum știe toată lumea, a fost înființat printr-o convenție pe 26 iulie 1995. Acesta este singurul instrument care era disponibil în acel moment uh, pe baza tratatului de la Maastricht. În vederea îmbunătățirii funcționării Europolului au fost ratificate trei protocoale din 2000 până în 2003 protocoale care, după cum știți, au intrat în vigoare pe 29 martie și pe 18 aprilie 2007. Era vorba de o procedură foarte complexă pentru aceasta. Europolul avea nevoie de un instrument juridic cu reguli foarte clare, eficiente, care să-i permită o mai mare capacitate de reacție pentru a lupta împotriva criminalității o criminalitate și delincvență care era din ce în ce mai globalizată. În urma intrării în vigoare a tratatului de la Amsterdam, Europolul va fi reorganizat ca o agenție europeană cu buget comunitar, astfel încât pe 6 aprilie 2009 Consiliul a adoptat decizia la care făceam referință mai devreme, și prin care se crea acest birou european polițienesc și Convenția Europolului. La 1 decembrie 2009, când tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare, s-a recunoscut capacitatea de codecizie a Parlamentului European și prin articolul 88 al TFUE s-a stabilit că Parlamentul European și Consiliul vor determina printr-un regulament prin procedura de decizie ordinară, care este structura de funcționare, domeniul de aplicare și competențele Europolului. Și iată, despre asta este vorba astăzi. Rolul Europolului este acela de a susține autoritățile naționale și să coopereze pentru lupta împotriva delinvenței grave și împotriva terorismului. Europolul facilitează schimbul de informații între autoritățile care au o funcție coercitivă în statele membre și realizează analize de criminologie pentru a ajuta forțele de poliție națională în realizarea anchetelor transfrontaliere. Câteva date de tip cronologic pe care aș vrea să vi le prezint. Proiectul de regulament al Comisiei s-a făcut pe data de 7 mai. Și așa cum uh, s-a promis, chiar ieri am uh, prezentat și proiectul legislativ, pe care l-am putea considera ca un proiect alternativ față de cel al Comisiei. În acest text se regăsește o expunere de motive foarte detaliată și 130 de amendamente pe proiectul comisiei. Pe 18 iunie se face prezentarea formală a propunerii mele în fața Comisiei Libe, care va fi realizată pe 9 iulie. Această propunere include 14, articol, 14 capitole și 79 de articole și, deși um, comisia competentă este Comisia Libe, eu sunt raportor, există și patru comisii care uh, vor da avize. Comisia uh, de bugete, de control bugetar, Comisia de ocupare și cea de afaceri constituționale. Acest proiect de regulament oferă foarte multe noutăți deși multe dintre ele, după cum spuneam, uh, au fost uh, modificate prin amendamente de către raportor. Principalul amendament pe care aș vrea să vi-l prezint încă de pe acum este că nu sunt de acord cu uh, fuziunea CEPOL-Europol. De aceea, în proiectul legislativ prezentat de comisie, tot ceea ce face referință la această fuziune a fost eliminat în proiectul pe care îl prezint eu am eliminat și posibilitatea de a avea un comitet executiv, pentru că nu cred că un astfel de comitet este operațional și cred că aceasta este mai degrabă o putere de control asupra Europolului care nu ne convine deloc. Am prezentat un set de amendamente și aceasta cu ajutorul domnului Hastings, care se află aici. Este vorba de uh, cel care reprezintă instituția protecției de date la nivel european și am prezentat amendamente pentru a întări rolul departamentelor naționale, unităților naționale pentru a menține legătura cu Europolul. Și un alt element care poate vă va interesa și mai mult, am prezentat o formulă pentru un control eficient din partea Parlamentului European și din partea Parlamentelor Naționale pentru ca Europolul să țină cont de noile criterii din Lisabona, se arată că activitățile Europol sunt supuse controlului celor care au fost aleși în mod democratic de către cetățenii europeni. Este vorba de un control parlamentar care se regăsește foarte clar în capitolul 9 al acestui regulament. În afară de acestea, există multe alte referințe la acest aspect în uh, textul de lege. În ceea ce privește mecanismul de control din partea Parlamentului European alături de parlamentele naționale, am propus în proiectul meu legislativ ca acest control să se facă printr-o unitate de control parlamentar care să aibă o structură specializată, o structură mică și care să fie alcătuită din reprezentanța Comisiei Libe, și un reprezentant uh, din Comisia de Afaceri Interne din fiecare parlament al statelor membre. În cadrul acestei structuri de control, celulă de control, să zicem, uh, toate lucrările acestea se vor realiza aici, la Parlamentul European. Această celulă de control parlamentar ar, va putea fi convocată de către Comisia Competentă a Parlamentului European și va fi coprezidată de președintele Comisiei Libe și de reprezentantul Parlamentului Național al statului membru care deține președinția în acel moment. În felul acesta se realizează acea punte între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Aș vrea să vă spun acum care sunt competențele specifice și rolul acestei celule de control din punctul meu de vedere. În cadrul acesteia se va dezbate raportul anual consolidat de activități al Europol, programul de lucru anual și multianual, raportul anual al um, instituție de protecție a datelor europene în ceea ce privește activitățile Europol, raportul de evaluare pe care îl face Comisia la fiecare cinci ani în vederea analizării eficienței Europolului și, în plus, în cadrul acestei uh, celule de control poate fi invitat candidatul uh, la direcția Europolului pentru o audiere și pentru o dezbatere în ceea ce privește funcțiile sale. În cadrul acestei celule de control va apărea și Consiliul de Administrație, directorul executiv, Instituția Europeană pentru Protecția Datelor și Comisia Europeană care vor veni pentru a prezenta date. Nu ne referim aici la un sistem de date Uh, în domeniul polițienesc uh, care să fie puternic, fără o prezență activă a instituției de protecție a datelor la nivel european. Și Comisia Europeană va fi responsabilă în fața acestei instituții. Parlamentul European și parlamentele naționale vor primi, de asemenea, o evaluare a amenințărilor existente, analizele strategice și rapoartele generale legate de obiectivele Europolului. Doamnelor și domnilor, domnule președinte, toate acestea se vor face fără să lăsăm deoparte rolul esențial al Parlamentului European în calitate de autoritate bugetară. Pentru că la sediul Parlamentului va fi prezentat uh, stadiul uh, previziunilor și raportul asupra bugetului și această unitate va adopta gestiunea directorului executiv și executarea bugetului. Vă mulțumesc uh, pentru că mi-ați acordat atenție pentru această prezentare și aștept cu nerăbdare întrebările din partea dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim și noi, domnule Diaz de Mera. Așa cum am văzut, uh, s-a prezentat uh, care va fi prima parte din această dimineață. E vorba de cooperarea polițienească și de justiție în chestiunile penale. Vom avea destulă treabă pentru dimineață. Vom vedea cum se realizează cooperarea în chestiunile de justiție după masă și după aceea vom avea o dezbatere în legătură cu cultura legală europeană la sfârșitul întâlnirii noastre. După această introducere pe care tocmai am auzit-o, așteptăm uh, și intervențiile celorlalți participanți invitați astăzi aici. Uh, dau cuvântul domnului uh, Lordului Hanei of Chiswick, care este președintele subcomisiei UE de afaceri interne, sănătate și educație de la Camera Lorzilor din Marea Britanie. De asemenea, avem aici pe domnul Peter Hastings, supervizorul uh, european uh, de protecție a datelor, care participă foarte des alături de noi la Comisia Libe și la întâlnirile interparlamentare. Domnule uh, Hanei Chiswick, vă dau cuvântul. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Sunt încântat și onorat să am ocazia să aduc o contribuție din partea unui Parlament Național și a delegației noastre la această dezbatere privind Europol și salut uh, organizarea acestei ședințe sub președinția dumneavoastră. Pentru că eu cred că în acest domeniu, unde anumite competențe au fost delegate către Uniunea Europeană, dar foarte multe competențe rămân la statele naționale și vor rămâne la statele naționale și pe viitor în domeniul um, penal, domeniul polițienesc și domeniul judiciar, este foarte important ca autoritățile de control la nivel național, adică parlamentele, să se întâlnească cu autoritatea de control la nivel european, deci cu dumneavoastră, și să dezbatem împreună aceste chestiuni și să încercăm să colaborăm, să ne concertăm uh, munca pe aceste subiecte, pentru că dacă încercăm să facem o muncă separată, mm, vom ajunge la un ghiveci. Deci mă bucur că acum câteva, câțiva ani ați avut inițiativa de a transforma aceste întâlniri în, uh, într-o formulă mult mai operațională decât în trecut. Comisia pe care o prezidez eu a avut deja o serie de ocazii să examineze munca Europol în contextul mai multor anchete pe care le-am făcut și pe care le-am publicat. Am analizat locul Europol în structura și în strategia de securitate internă a Uniunii Europene. Am analizat rolul său în ceea ce privește spălarea banilor și a traficului de droguri și a rolului său în, în uh, criminalitatea informatică. Deci am analizat o mare parte din activitatea Europol în ultimii ani. Aceste anchete pe care le-am făcut și la care am publicat rapoarte uh, ne-au creat un respect considerabil față de munca pe care o face Europol și, de asemenea, am putut recunoaște uh, faptul că toate uh, autoritățile de aplicare a legii din statele membre recurg tot mai mult la uh, expertiza și resursele Europol, la analizele de informații pe care le uh, furnizează, la echipele comune de anchetă, uh, pe diverse tipuri de infracțiuni, la capacitatea sa de a asigura că eforturile Uniunii Europene împotriva crimelor grave uh, criminalității organizate, um, e bine că aceste eforturi au un mai mare succes decât 27 de eforturi naționale. Și, într-adevăr, criminalitatea devine din ce în ce mai internațională, iar infractorii profită de libertățile pe care le aduce cu sine piața internă. Chiar și o, un stat de pe o insulă, ca statul meu, recunoaște că securitatea noastră internă nu începe și nici nu se încheie la frontierele noastre. Și acest lucru explică călduroasa primire uh, a propunerii de a discuta uh, subiectul de astăzi. Și anume noul regulament Europol post-Lisabona, Uh, prezentat de comisie în aprilie. În comisia noastră am recomandat recent guvernului nostru să uh, se implice în negocierea acestui regulament în perioada de trei luni pe care o au conform schimbărilor din tratatul de la Lisabona pentru a vedea dacă Marea Britanie va participa la acest regulament sau nu. Și salutăm în contextul dezvoltării continue a Europol decizia luată mai devreme în acest an de a stabili un centru pentru criminalitatea cibernetică în cadrul Europol, dat fiind, dată fiind înflorirea uh, acestui tip de criminalitate și a pericolelor pe care le uh, aduce. Credem că este corect să există o astfel de unitate la Europol. De asemenea, susținem susținem nevoia ca autoritățile de aplicare a legii din statele membre să um, transmită mai multe informații Europol decât în trecut și să facă uz mai mult și mai uh, devreme de posibilitățile Europol de uh, cooperare. E foarte clar că mm, partajarea, împărtășirea informațiilor uh, aduce cu sine și sensibilități și mm, sigur că lucrurile vor fi negociate cu mare atenție pe textul regulamentului. Dar eu cred că este în, gen, în interesul general ca aceste sensibilități să fie depășite și să furnizăm Europol un flux mai consistent de informații, astfel încât Europol să poată să-și facă o imagine de ansamblu, să realizeze legăturile necesare pentru a-i prinde pe infractori. Am avut uh, niște îndoieli uh, referitoare la ideile domnului raportor de fuzionare a Europol și CEPOL. Înțelegem ca regulă generală faptul că fuzionarea anumitor agenții poate să ducă la economii de bani, dar nu vedem argumentele pentru această fuziune și nu ni se pare că economiile care au fost uh, identificate sunt convingătoare. Și înțeleg că aceste îndoieli sunt împărtășite de mai multe state membre și au fost exprimate la o reuniune a Consiliului de acum două săptămâni așa cum a reieșit clar și din uh, introducerea raportorului. Deci am impresia că această fuziune nu va avea loc, pentru că miniștrii și-au uh, instruit reprezentanții să continue negocierile fără a lua în discuție fuziunea. Susținem și salutăm mai ales partea propunerii Comisiei care se ocupă de supravegherea și controlul parlamentar uh, al Europol. E clar că într-un domeniu de activitate ca cooperarea polițienească și a justiției penale, elemente ale competențelor europene sunt amestecate cu competențe naționale și e important să se găsească uh, proporția corectă a controlului parlamentar din partea Parlamentului European și din partea Parlamentelor Naționale și Comisia cred că a reușit să găsească această proporție în propunerea sa și eu consider că e bine că au ales o structură instituțională lejeră Uh, utilizând reuniuni uh, foarte asemănătoare cu cea de astăzi ca un model uh, și renunțând să inventeze structuri mai costisitoare sau mai greoaie. Și sper ca propunerea să rămână în acest fel. Trebuie să ne asigurăm că controlul parlamentar nu dorește să controleze aspectele operaționale ale ale activității Europol, pentru că niciunul dintre guvernele și din parlamentele noastre nu ar accepta acest lucru la nivel național și nu ar trebui să o facem nici la nivel european. Și am să închei cu o observație uh, caracteristică Regatului Unit. Conform tratatului de la Lisabona, guvernul britanic are dreptul să uh, fie exclus uh, din regulamentele care privesc spațiul de justiție și afaceri interne uh, Uh, conform uh, jurisprudenței Curții Europene de Justiție. Comisia noastră a făcut o anchetă aprofundată pe acest subiect și am ascultat uh, foarte mulți politicieni, profesori, experți. Și în raportul nostru din aprilie am conchis că guvernul nostru nu a avut argumente suficient de convingătoare pentru a, fi, pentru a exclude Regatul Unit de la participare și voturile parlamentare în ambele camere ale Parlamentului nostru, care precedă orice, trebuie să precedă orice decizie finală. Însă, indiferent ce se va întâmpla, noi considerăm că Europol, pentru că acesta este subiectul de azi, este un instrument prea valoros în lupta împotriva criminalității organizate, pentru ca Regatul Unit să-l abandoneze și de aceea trebuie găsită o cale pentru a ne asigura că Marea Britanie rămâne o parte substanțială a operațiunilor Europol. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim, Lord Haney, pentru modul uh, foarte clar în care v-ați prezentat uh, opinia. Într-adevăr, poziția Regatului Unit este oarecum particulară și participarea sa la uh, spațiul de securitate, libertate și justiție. Știm cu toții despre mecanismele de opt-in, opt-out care afectează Regatul Unit, Irlanda și Danemarca pe anumite subiecte. Acestea au fost, posibilități au fost decise pe ultima sută de metri, deblocând uh, calea pentru ca tratatul de la Lisabona să poată intra în vigoare. Și apreciem faptul că dumneavoastră vă pronunțați uh, pentru aceste instrumente importante de cooperare dată fiind gravitatea criminalității transfrontaliere. Deci vă mulțumim pentru aceasta și trecem la cea de-a treia prezentare de, la, de aici, de la podium, care va fi făcută de domnul Hastings, supraveghetorul european pentru protecția datelor. Și apoi am să uh, deschid dezbaterea și o să vă explic regulile. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare bine că pot continua discuțiile cu Comisia Libe și salut această ocazie de a mă întâlni cu membrii Comitetului Interparlamentar. Acum, cât despre Europol, aș dori să menționez mai întâi că munca operațională de poliție e la nivelul statelor membre și ăsta este un principiu esențial actualmente în Uniunea Europeană. Totuși, munca operațională de poliție este din ce în ce mai mult uh, de natură transfrontalieră. Asta înseamnă că din ce în ce mai mult uh, se implică în schimburi de informații strategice și operaționale și, de asemenea, crește nevoia de schimburi de acest gen de informații. Tocmai aici uh, e rolul Europol. Europol este un organism de susținere pentru schimbul de informații, pentru analize, care facilitează activitatea de poliție la nivel național. Propunerea Comisiei uh, de la 1 aprilie e să consolideze rolul Europol și, funcții, și funcțiile acesteia, astfel încât introduce și un număr de măsuri de consolidare a uh, prevederilor legate de protecția datelor. Eu consider, uh, și am publicat uh, asta în scris la, în luna mai, că o niște măsuri puternice de protecție a datelor înseamnă că îmbunătățește abordarea europeană față de infracțiunile grave. Trebuie să se adaug că am găsit că e nevoie de mai multe îmbunătățiri în propunerea care a fost făcută și Avizul la paginile 34-38 evidențiază o serie întreagă de sugestii și îmi face plăcere să aud că raportorul domnul Diaz de, Mero, de, Diaz de Mera le găsește foarte utile. Uh, recent uh, a fost uh, publicat un alt aviz din partea actualului organism uh, comun de supraveghere pentru Europol, și anume un organism înființat în anii 90 pe baza unei convenții, ca un fel de echivalent interguvernamental a, al uh, cooperării existente la acea oră între statele membre. Organismul acesta este format din uh, reprezentanții ai autorităților naționale pentru protecția datelor și dacă citiți acel aviz, ați putea crede că nu suntem de acord cu evaluarea propunerii. Și e adevărat într-un sens, însă totuși avem uh, și uh, opinii comune pe care le voi prezenta acum. Europol are acum un regim puternic de protecție datelor și are și o reputație bună de protecție datelor și credem cu toții că acest nivel nu trebuie scăzut în niciun fel. În ambele avize suntem de acord că propunerea Comisiei are nevoie de anumite îmbunătățiri. Și, de fapt, dacă vedeți uh, toate uh, elementele avizului, vedeți o serie întreagă de sugestii în acest sens. Deci, cu o capacitate crescută, ne dorim să rămână măsurile de salvgardare și una dintre zonele în care e nevoie de așa ceva e arhitectura informațiilor, unde propunerea introduce mai multă flexibilitate și probabil că e nevoie de așa ceva, însă nu se pune suficient accentul pe faptul că e nevoie de asemenea să continuăm să specificăm obiectivele pentru care sunt colectate și procesate datele deci, uh, principiul limitării obiectivului continuă să fie unul important și, cinstit vorbind, în practica actuală a Europol uh, se pune accentul pe așa ceva. Deci noi am îndrăznit uh, um, să înaintăm câteva idei pentru a continua asta și a combina cu flexibilitatea pentru o mai bună performanță. Un alt exemplu e nevoia un, unei evaluări anterioare de impact. Deci înainte ca noile sisteme de informații să intre în funcțiune și trebuie să se facă această evaluare pentru a vedea unde sunt anumite riscuri care trebuie eliminate și în anumite cazuri, în multe cazuri de fapt, ar fi cazul și al unei discuții cu, cu autoritatea de supraveghere. Și vorbind de supraveghere, e nevoie acolo de o abordare holistică. De asemenea, Fiind nevoie pentru așa ceva și de, și de implicarea autorităților naționale, care să vină cu experiența lor de la nivel național și să existe întreaga interacțiune. Și, uh, în final, un alt element comun e alinierea propunerii, până la urmă, cu noul cadru de, pentru protecția datelor care este propus la ora actuală și care este uh, foarte important și implică o directivă și un regulament care conțin idei inovatoare care trebuie adăugate și, uh, până la urmă, trebuie să se integreze regulile Europol. Unde nu suntem de acord, și aici doresc să explic de ce, deci, în, ca parte a nevoii de o structură de supraveghere mai puternică, e acum timpul să trecem de la metoda interguvernamentală din anii 90 la abordarea Uniunii Europene, asta însemnând uh, un rol de supraveghere al instituției mele. Noi, la Autoritatea de Protecție a Datelor, supraveghem aproximativ 50 uh, de instituții și organisme europene, avem toată competența să facem așa ceva și structura actuală are resurse limitate, din păcate, are și independență limitată, așadar salut propunerea de a se introduce un sistem puternic de supraveghere, dar subliniez că asta poate funcționa în practică doar dacă se bazează pe o cooperare strânsă cu autoritățile de protecție a datelor. Și eu citesc propunerea că în acest sens, că așa ceva se și dorește. Și asta și uh, sugerez eu. Să continuăm, să conlucrăm. De exemplu, un, ceva, un, un caz foarte practic, fluxul de date către Europol. Uh, Uh, este cu două direcții, pentru că Europolul trimite date către statele membre și Europolul colectează din ce în ce mai multe informații și din alte surse și din surse private. Și dacă avem uh, un punct de vedere holistic, trebuie să putem interveni atât la nivel european cât și la nivel național pentru a avea uh, întregul tablou să vedem toate funcțiile și întregul impact. Când e vorba de acțiunea polițienească, Asta e o nouă sarcină dacă e nevoie de uh, implicarea sistemului național, dar trebuie să o facem chiar dacă este de nivel național în strânsă cooperare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Hastings, domnule președintele. Am concentrat pe Europol și provocările care trebuie să-i facă față, mai ales cooperarea între Parlamentele Naționale și Parlamentul European, ca urmare a celor prevăzute în articolul 88 al Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene. Am văzut că avem și un al patrulea invitat. Dacă îmi permiteți, îi voi da cuvântul. Se pare că a fost uh, prins în trafic, uh, dar îi urăm bun venit domnului Neumann. În sfârșit a reușit să sosească dacă uh, dorește să ia cuvântul și mai apoi vom începe discuțiile represents his head of the business corporate division in Europol. He's representing Domnul Neumann reprezintă agenția Europol. Deci tocmai despre Europol vorbim. Vă rog. Thank you, Mr. Chairman. Um... Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului uh, European și stimați membri ai Parlamentelor Naționale. În primul rând, uh, îmi uh, cer scuze pentru întârziere. Da, dar până la urmă se pare că mai ajuns la timp, ceea ce e o calitate a unui polițist bun. Și dacă e să cer mai multe puteri pentru organizația noastră, ar fi să a, pentru a ajuta pe colegii de la circulație, de la Bruxelles, că au probleme cu traficul, au probleme cu ambuteiajele și acestea fiind spuse, sigur că e un privilegiu pentru mine să fiu aici. Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat. Din nefericire, directorul Wainwright n-a putut să dea curs invitației, deci e plăcerea mea să îl înlocuiesc de aici pentru a vorbi despre ce consideră Europol, despre nou, proiectul noi, noului temei juridic și aspectul, mai ales legat de aspectul controlului parlamentar. Sigur că reuniunea ca cea de astăzi reprezintă un element uh, important al dreptului noastră de control. În general, v-aș putea spune că Salutăm intenția Comisiei de a crește eficiența operațională a Europolului cu noul cadru de reglementare. Mai apoi aș spune că proiectul de regulament conține multe noutăți, are o structură diferită. Eu, ca jurist, cred că e mai ușor de citit și de înțeles și deja în acest sens e mai transparentă chiar și pentru cititorii care nu sunt de specialitate. Apoi, e în interesul nostru să avem un cadru eficient uh, în interiorul căruia să susținem mai bine statele membre pentru a combate crima organizată și terorismul. Sunt anumite uh, schimbări aduse de regulamentul Europol uh, pe care le salutăm în mod deosebit. E vorba mai ales de intenția Comisiei de a face propuneri pentru a spori eficiența noastră operațională, asta însemnând mai multe posibilități pentru Europol de a participa la anchete comune de, la, mă scuzați, uh, echipe comune de anchetă. Uh, asta, sigur, în cadrul uh, schimburilor noastre de informații cu autoritățile naționale, colaborarea noastră deci e vorba de fluxul de informații din partea statelor membre direct către Europol și mai multe posibilități de a finanța activitățile operaționale uh, de către statele membre de, din, de la bugetul Europol. Și una din principalele noutăți acestui, ale acestui proiect e ceea ce, din punct de vedere tehnic, numim noi conceptul integrat de gestionarea datelor. E, cred, uh, un instrument foarte important care va schimba arhitectura actuală a prelucrării informațiilor, care deja, mă rog, funcționează și a funcționat foarte bine de 15 ani încoace, dar trebuie să o aducem la zi și să o aliniem cu cerințele noi ale combaterii crimei organizate și terorismului. Am uh, aflat că amenințările de astăzi din partea teroriștilor și a crimei organizate sunt, au o natură mai dinamică și mai internațională. Anterior, exista mai, o, o mai mare compartimentalizare a datelor și pe atunci, ă, sigur, Europol se ocupa cu combaterea unor amenințări foarte specifice, de exemplu, traficul de droguri ă, sau, în paralel, ă, traficul de ființe umane. Dar astăzi sunt grupuri criminale care operează la nivel multidimensional, ceea ce ne-a dus la concluzia că limitările acestea stabilite de cadrul uh, juridic actual sunt uh, cam artificiale. Deci informațiile sunt în diverse sisteme. De exemplu, noi uh, la momentul actual, analiștii noștri nu pot vedea toate interconexiunile între datele care sunt stocate la Europol. Așadar, noi avem impresia și experiența noastră ne spune că această compartimentalizare nu ne permite să ne facem treaba așa cum se cuvine și nici să colaborăm așa cum se cuvine cu statele membre. Așa că noi credem că această propunere foarte bine face să uh, atragă atenția asupra unei separări logice a datelor și vine cu niște măsuri de salvgardare necesare uh, datelor procesate individual. Și alt element important, statele membre continuă să mențină proprietatea de plină și controlul de plin asupra datelor. Sigur că Europol trebuie să continue să mențină cel mai înalt nivel, cel mai înalt nivel de protecție a datelor și ne mândrim că avem o reputație foarte bună în acest sens, pentru că în continuu noi respectăm uh, un regim uh, foarte robust de protecție a datelor. Uh, în principiile cheie de protecție a datelor trebuie cu siguranță să fie aplicate în prelucrarea oricărui fel de date aflate în posesia Europol. Asta putem face prin acest concept integrat de gestionare a datelor, cel puțin uh, la nivelul actual, dacă nu și mai mare. Și ne putem aștepta la îmbunătățiri, dat fiind că acest concept va duce la o simplificare a prelucrării și a sistemelor Datele vor fi stocate doar o singură dată și nu în diferite sisteme și, în consecință, regulile comune de uh, protecție a datelor vor fi aplicate mai eficient. Utilizarea unor elemente care decurg din uh, directiva actuală 45 per 2001 pentru protecția datelor va trebui utilizat uh, și discutat în conformitate cu regimul european de protecție a datelor care a funcționat atât de bine timp de 15 ani. Principiile generale de protecție a datelor care au fost gândite nu neapărat pe, în contexte polițienești, ă, trebuie să ă, se combine cu cerințele unice ale mediului polițienesc. De exemplu, puterile ă, polițienești ar avea implicații enorme pentru eficiența și operațiunile Europol dacă e să fie și exercitate. În general, dacă suntem de acord cu punctul de vedere că regulamentul actual este uh, bun, atunci înseamnă că schimbările nu sunt necesare, dar există și multe alte elemente foarte interesante ale acestei propuneri, uh, din care aș vrea să mă refer la unul. Bun, acum nu pot spune foarte multe din motive de înțeles. E vorba de fuziunea cu CEPOL. Știți că statele membre au anumită poziție în acest sens, poziția reflectată și în poziția Consiliului nostru de administrație. Și mai multe comentarii la ora actuală nu putem face dacă informații de natură tehnică uh, sunt necesare pentru a implementa orice fel de soluție s-ar găsi, sigur că noi suntem uh, gata să punem la dispoziție. Punctul cel mai important în încheiere este controlul parlamentar. Salutăm propunerea de uh, mai mare transparență și responsabilitate democratică Chiar și la ora actuală, se prevede că Parlamentul European trebuie informat la diverse niveluri în mod constant. Foarte des venim aici și avem relații foarte constructive cu Parlamentul și cu uh, parlamentarii individuali și salutăm ocazii ca cea de astăzi pentru a putea informa parlamentarii europeni și naționali despre munca noastră. Dacă dumneavoastră sunteți convinși că ceea ce face Europolul e corect, uh, probabil că veți avea bunăvoința de a ne susține munca față de colegii dumneavoastră parlamentari și față de electoratul dumneavoastră, ceea ce înseamnă că și noi vom avea mai multă legitimitate democratică față de cetățenii europeni. Așadar, salutăm propunerile făcute prin acest regulament și după ce acesta va fi adoptat, va exista un temei juridic pentru o mai bună cooperare, de exemplu, prin informarea Parlamentului European și Parlamentelor și pe relațiile naționale în legătură cu aspecte detaliate ale muncii noastre, de exemplu, evaluările de amenințare pe care le producem, uh, analize strategice, rapoarte, studii, evaluări, mm, chiar și acorduri cu uh, țări terțe uh, vom avea linii directoare de la Parlamentul European în legătură cu munca noastră anuală pentru a ne eficientiza activitatea. Parlamentul European va fi implicat uh, chiar și în numirea uh, funcțiilor de conducere ale Europol, uh, director executiv și director adjunct și salutăm faptul că regulamentul prevede posibilitatea de a formaliza accesul Parlamentului European la sistemul de informații clasificate și neclasificate al Uniunii Europene uh, după ce împreună cu Parlamentul European vom fi încheiat un acord corespunzător. Uh, cu asta, domnule președinte, am încheiat și sper că am respectat și timpul alocat. Sigur că acum, uh, cu mare bucurie, vă stau la dispoziție pentru orice fel de întrebare. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Neumann, spune președintele. Iată, avem acum probabil suficiente elemente pentru discuție. Dați-mi voie să vă împărtășesc regulile discuției. Vom da cuvântul uh, membrilor Parlamentelor Naționale pe grupuri, să spunem de 2-3 parlamentari și apoi cât un membru al Parlamentului uh, European ca să evalueze diferitele uh, elemente, componente ale regulamentului propus. Nivelul cooperării polițienești uh, în Uniunea Europeană, de natura uh, viitorului regulament și apoi, sigur, și implicarea parlamentelor naționale și a Parlamentului European, deci acel uh, drept de control parlamentar al cooperării polițienești. Acesta fiind spus, să începem cu primul grup. Doamna cuvântul doamnei Matai, reprezentând Parlamentul Maghiar. Vă rog. Doamna sau domnul? Doamna. Vă rog, aveți cuvântul. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák, hölgyeim. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, Consiliul Europei a acceptat programul de la Stockholm și obiectivul, obiectivele acestui program au fost implementate. Acum ne gândim la ce se va întâmpla în perioada de după Stockholm, pentru că e nevoie de un nou program uh, sub îndrumarea Consiliului Europei acesta să facă referință la prioritățile statelor membre și pentru Ungaria imigrația ilegală este un element foarte important și măsuri, importa, măsuri eficiente de luptă împotriva acesteia. Pentru că migrația din sud și din sud-est, uh, imigrație ilegală, vine uh, pe la frontierele noastre. A existat o creștere deosebită din 2008 încoace în ceea ce privește numărul imigranților și în 2011 s-a realizat uh, o creștere de 30-40% a numărului de imigranți înregistrați. Și o creștere și mai dramatică de 150% recent. Au existat însă și tendințe pozitive. Frontexul și Comisia au uh, făcut comunicări în legătură cu astfel de vești bune. Însă acest lucru nu s-a întâmplat în Ungaria, unde ne aflăm sub uh, efectul imigrației secundare. În primul trimestru a existat uh, o creștere de 658% pentru statutul de refugiați și există un grad uh, foarte ridicat de abuzuri în aceste cazuri și tocmai de aceea trebuie să lucrăm foarte uh, îndeaproape cu statele membre și cu țările terțe care sunt implicate. În raportul din 2011 al Frontexului asupra frontierelor externe se semnala că Ungaria era țara care a acceptat numărul cel mai mare de imigranți și aceasta în cooperare strânsă cu Austria și cu Serbia. Noi am extins, de altfel, domeniul de cooperare cu aceste țări, cu statele membre și cu țările terțe care sunt afectate de imigrația ilegală. Imigrația ilegală care este o problemă la nivelul Uniunii Europene în ziua de astăzi, așa că trebuie să ne alăturăm forțele pentru a-i face față. Uniunea Europeană are o agendă care ajută uh, Ungaria să joace rolul unui adevărat înger păzitor în acest domeniu. Am uh, deschis uh, noi birouri de primire și am primit și oficial din alte țări care să ne ajute. Prin urmare, Ungaria a făcut multe pentru uh, a lupta împotriva imigrației ilegale și împotriva presiunii realizate de acestea și pentru a identifica grupurile de criminalitate organizată care susțin acest fenomen. Mulțumesc foarte mult! Înainte de a da cuvântul uh, din nou membrilor care doresc să ia cuvântul, vreau să vă reamintesc că în jurul orei 10.40 vom avea aici pe doamna François Lebai, care este director general pentru justiție la comisie și, de asemenea, doamna comisar Malmström, care este comisar pentru afaceri interne. Așa că vă spun aceasta pentru a ține cont de felul în care dispunem de timpul uh, pe care îl avem la dispoziție, pentru că mulți uh, membri doresc să participe la această dezbatere și să ținem cont că ne vom opri la un moment dat pentru aceste intervenții importante. Mulțumesc, doamna Kreger, care reprezintă Parlamentul Croat. Vă rog. Doamne, gospodom. Ah, excuse me, Mr. Kreger. Mă scuzați, domnul Kreger. Mulțumesc pentru această corecție, domnule președinte. Cechivaniu ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Mulțumesc, domnule președinte. Iată, mai avem puțin și Croația va intra în Uniunea Europeană. Iată de ce în aceste ultime zile, în acest ultim timp, am adoptat tot felul de legi în Parlamentul Croat în domeniul cooperării polițienești și de justiție. E vorba de procese penale și încercăm practic să apropiem legislația noastră, legislația națională, de legislația europeană, pentru că acesta era uh, practic uh, scopul negocierilor. În Croația există o îngrijorare foarte mare în legătură cu aceste probleme pe care le avem în comun cu vecinii noștri. Probleme de cooperare, în special pentru a lupta împotriva organizațiilor uh, criminale din alte țări. Iată de ce cerem o mai mare cooperare, o mai mare coordonare între toate instituțiile și uh, organele Uniunii Europene. Prin modificarea legislației naționale încercăm practic să ajungem la niște reguli, la niște legi care să permită aplicarea imediată a tuturor procedurilor polițenești și ale cooperării necesare în acest domeniu. Mă refer aici în special la legile uh, în domeniul schimbului de informații, de a bunurilor, de uh, a bunurilor care sunt rezultatul activităților delictive și tot felul de alte cooperări în uh, procedurile penale. Experiența noastră este cea care este. Până acum uh, am avut un uh, nivel de cooperare bilaterală cu alte țări destul de ridicat. Avem și acorduri care ne-au ajutat ca instituțiile polițienești din țara noastră și din alte țări să coopereze foarte bine între ele. Și cred că serviciile polițienești din Croația au primit un ajutor foarte mare din alte țări, care trimit de multe ori personal la noi acasă pentru a avea o mai bună cooperare cu instituțiile noastre. și pentru a ajunge la o eficiență mai mare, în special în această perioadă a sezonului turistic, care tocmai începe. Cred că în urma intrării Croației în Uniunea Europeană, vom putea în sfârșit să facem ca această cooperare să fie atât de mare încât um, dispariția frontierelor în Uniunea Europeană să nu ducă la o creștere a criminalității de care să profite aceste grupuri, pentru că trebuie să ajungem la măsuri mai eficiente. Uh, Mulțumesc, uh, domnul Kirchhoff. Mulțumesc că vorbesc din partea conservatorilor uh, din Regatul Unit. Aș vrea să spun în primul rând că această dezbatere este binevenită și uh, reprezintă felul în care am discutat în mod transparent de atâtea ori operațiunile Europolului, pe care mulți dintre noi sau poate toți cei prezenți aici le valorează la adevărata lor valoare. E vorba de anchete penale care sunt realizate în Uniunea Europeană și dincolo de frontierele acestea. Și aș vrea să-l felicit pe Lord Haney pentru uh, felul în care a condus lucrările în Camera Lorzilor în uh, Marea Britanie cu foarte mare atenție, în special uh, referitor la acest nou regulament care a fost pregătit. Și am primit, uh, guvernul britanic a primit sfaturi foarte bune din acest sens. Cred că acest lucru se întâmplă și în alte țări, din câte am văzut, pentru că se pare că există un interes foarte ridicat în diverse parlamente naționale față de acest uh, domeniu, lucru care se vede în prezența de aici. Două chestiuni acum. Uh, în primul rând, în legătură cu puterea de control și, în al doilea rând, în legătură cu datele primite. Referitor la control, la ora actuală există o diferență față de articolul 88 din tratat, care stabilește acțiunile operaționale ale Europolului care trebuie făcute cu acordul autorităților din statele membre, ale căror teritorii sunt afectate de acele anchete și de către autoritățile competente la nivel național. Sper și, deși eu spun cu tot uh, respectul față de supervizorul european, și față de noua situație și noile competențe pe care le va avea în actuala propunere, mi se pare totuși că ar fi păcat ca aceasta să devină o competență exclusivă, pentru că am avea de pierdut, practic, o bună parte din nivelul de control și de transparență de care ne-am bucurat până acum. E cu oarecum dificil, pentru că știm că v-am avut aici la Parlament de multe ori și a fost o plăcere pentru noi. Am discutat foarte bine cu dumneavoastră și cu colegii noștri, deci nu e o chestiune personală aici, dar este o problemă cu aceste competențe și sper ca și pe viitor să se clarifice lucrurile în legătură cu competențele. În legătură cu datele, avem îngrijorări în urma dezbaterii pe care am avut-o în legătură cu uh, prism. Iată, de ceva timp discutăm numai despre asta și suntem îngrijorați în legătură cu noul regulament de protecție a datelor și directiva aferentă. Suntem îngrijorați uh, de cantitatea de date care este colectată de la cetățenii europeni și suntem îngrijorați pentru că felul în care uh, se utilizează aceste date ar trebui să fie protejat în mod public. Și există o preocupare generală și reală și dorim să ne asigurăm că autoritățile competente vor putea face schimb de informații, bineînțeles, în niște condiții potrivite de supraveghere și control. Deci condițiile pe care le implementăm trebuie să fie atât de stricte încât să nu uh, blocăm cooperarea între autoritățile polițienești și de cooperare în domeniul justiției. Pentru că în uh, lumea comercială există un schimb mult mai liber de date pe care îl analizăm și îl uh, percepem ca un model pentru nevoia de informații din punct de vedere al securității. Deci avem uh, invitați de marcă aici și uh, de aceea vă manifest uh, aceste comentarii ale mele. Noi suntem susținători adevărați ai Europolului și ai viitorului aceste instituții și, de asemenea, Regatul Unit a făcut multe eforturi pentru a ajunge la strategii adecvate pentru susținerea acestei instituții și pentru structura Europolului. Ne interesează foarte mult dar în același timp avem îngrijorări legate de viitor și de felul în care vor fi procesate aceste date și felul în care va fi, vor fi protejate, practic, pentru cetățeni. Sunt aspecte de care trebuie să ținem cont și de aceea salut dezbaterea noastră de astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Kirchhoff, și acum ne întoarcem la parlamentele naționale. Mai avem câțiva membri din partea Parlamentului Italian. În primul rând, domnul Crimi. Grazie. <clears throat> Vediamo con favore il rafforzamento del ruolo. Mulțumesc. Întărirea rolului Europol este foarte importantă. Și în cadrul acestui proiect de regulament trebuie să definim foarte bine care sunt limitele cooperării și să evităm uh, uh, interferența cu alte domenii de cooperare care există deja. Europolul nu trebuie să devină un element superficial. Trebuie să rămână o adevărată instituție care să asigure cooperarea. Și în ceea ce privește controlul democratic realizat de Parlamentul European, cred că avem nevoie de mai multe detalii și n-ar trebui ca acest control să se limiteze doar la accesul la informații. Raportorul a spus că este un lucru foarte bun și regulamentul este detaliat, dar avem nevoie de o capacitate de control mai directă din partea parlamentelor statelor membre. Acesta nu ar trebui să se limiteze doar la controlul asupra accesului de date. Și pe de altă parte, trebuie să fim foarte prudenți în ceea ce privește schimbul de informații și schimbul de date cu entitățile private, un lucru care este prevăzut în acest regulament și cred că aici avem nevoie de mai multe detalii. S-a vorbit aici încă de la început despre importanța Europolului și importanța de a avea drept obiective promovarea compatibilității între structurile de date dintre diversele state membre, pentru a avea un dialog mult mai ușor și un schimb de informații mult mai fezabil între statele membre în vederea luptei eficiente uh, împotriva criminalității organizate. Și trebuie să trecem de la o cultură a dematerializării uh, documentelor și a datelor la o cultură a unor adevărate baze de date care să permită o mai bună cooperare. Referitor la protecția datelor cu caracter personal, aceasta este o parte a regulamentului care intră în foarte multe detalii și îngrijorările manifestate de colegul nostru britanic, de domnul Kirchhoff, cred că sunt într-adevăr um, foarte importante. Ar trebui să ținem cont de ele, în special uh, dacă ne gândim la ultimele evenimente la care am asistat. Din partea grupului meu, Mișcarea celor cinci stele, consideră că este foarte important și că uh, trebuie să justificăm aceste schimburi de informații, să avem o mai bună coordonare cu sistemele de justiție din statele membre, dar aceasta să nu obstaculizeze independența justiției în statele membre, pentru ca uh, criminalii să nu se poată sustrage uh, în fața și să nu poată să renunțe la asumarea propriilor responsabilități. Acum, referitor la Europol, pot să spun că suntem de acord cu ce s-a spus Adinaur. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum uh, domnul Familieti. Mulțumesc! Această dezbatere de astăzi ne oferă posibilitatea de a avea un schimb de opinii în legătură cu o chestiune foarte importantă din punct de vedere politic. E vorba de felul în care funcționează Europolul și controlul parlamentar asupra acestuia. Cred că este un pas important înainte pentru o mai bună cooperare între statele membre. Și în acest sens se face o adevărată evaluare a felului în care se realizează această cooperare. Europolul are un rol esențial, în special în ceea ce privește schimbul de informații și întărirea cooperării între statele membre, atât în ceea ce privește anchetele, cât și schimbul de date și aceasta este valabil și în ceea ce privește regimul protecției datelor personale. Lupta împotriva criminalității organizate trebuie realizată prin întărirea structurilor, printr-o, printr-un schimb de bune practici și printr-o mai bună cooperare între diversele instituții ale statelor membre. Există însă patru aspecte care ne surprind. În primul rând, n-am înțeles prea bine dacă Comisia Europeană are intenția să dea uh, roluri Europolului care să fie și de natură operațională. Pentru că dacă nu e așa, atunci uh, riscul este să schimbăm funcția acestei agenții și aici va crea multe confuzii pe această temă. În al doilea rând, și aici sunt absolut de acord cu domnul Diaz de Mera, fuziunea CEPOL-Europol nu este binevenită. Spesa tesi o non possa invece comportare il sacrificio di una struttura quale Dar nu trebuie să nu putem să sacrificăm o structură CEPOL care până acum a dat probe foarte bune de activitate, combătând diferitele forme de crimă organizată. Și modificările în legătură cu administrarea Europol nu par să răspundă obiectivelor unei bune coordonări interne. Riscul de aumento delle spese, ma soprattutto di sovrapposizione di... Uh, și probabil că vor duce la o mărire a cheltuielor. Și apoi, o altă problemă, după cum au spus antevorbitorii mei, controlul democratic al Europol, pentru că Europol are funcții foarte delicate și sensibile. Ceea ce înseamnă că trebuie bine Uh, controlat de către Parlament. Și trebuie evita riscul de abuzuri. la relațiune sia de Agustin Diaz de Mera, sia de parte... Citind uh, raportul de Mera și ascultând ce a spus uh, raportorul și ascultând ce a spus domnul Hastings, amândoi au vorbit de o mai bună legătură între state și de o, o crearea unui organism interparlamentar și o abordare globală. Uh, deci, o mai bună colaborare cu autoritățile celorlalte state membre. Să propunerea de regulament pare insuficientă, mai ales față de articolul 88 al tratatului de la Lisabona. Așadar, trebuie să fie făcute modificări importante aici. Mulțumesc. Și acum, din partea Parlamentului European, domnul Albrecht. Yes, thank you, President, and, uh... Mulțumesc, domnule președinte și din partea mea, cred că este foarte important uh, acest schimb de opinii și în ceea ce privește Europol, cred că trebuie să consolidăm posibilitățile Europol de a-și desfășura activitatea și trebuie să consolidăm și cooperarea transfrontalieră. Și din punctul meu de vedere, ar trebui să fixăm ca prioritare echipele de anchetă comune. Acestea ar trebui consolidate pentru ca cooperarea directă între autoritățile polițienești uh, europene să devină um, realitate și pentru a-i ajuta să-și îmbunătățească munca. În ceea ce privește regulamentul, cred că multe dintre propunerile domnului Dias de Mera uh, sunt foarte importante, mai ales uh, controlul parlamentar, cred că este un instrument uh, foarte important și în cursul dezbaterii interparlamentare, cred că tocmai controlul democratic este unul dintre elementele cheie. Deci controlul de către parlamentari europeni și naționali asupra activității agențiilor și, sigur, mai ales controlul uh, Parlamentului European trebuie să fie consolidat. Munca bună făcută de Europol este recunoscută și acceptată atât de mult pentru că sunt clauze de protecție atât de puternice, mai ales în ceea ce privește protecția datelor. Și aș vrea să subliniez cuvintele lui Peter Hastings și anume că nu ar trebui să, să reducem standardele pe care le avem în momentul de față în regimul Europol privind protecția datelor. Putem să ne bazăm pe aceste standarde și putem să spunem că Europol și-a construit activitatea pe ele. Și este un exemplu și pentru autoritățile naționale, pentru că dacă vrem să subliniem cooperarea între diverse autorități polițienești din statele membre, atunci trebuie să le oferim tuturor uh, încrederea că există un nivel adecvat sau poate chiar egal al protecției drepturilor și principiilor fundamentale și mai ales în uh, domeniul tehnic al schimbului de informații, uh, care reprezintă o mare parte din munca de anchetă, e clar că e nevoie de standarde comune. Și tocmai asta vrem să facem și în Parlamentul uh, European. Asta susținem. Deci e important ca standardele globale pe care le revizim acum Ah, și standardele de la Europol și standardele privind protecția datelor în statele membre să fie armonizate. Și vreau să subliniez aici noua directivă pentru protecția datelor în sectorul polițienesc și al aplicării legii, care în momentul de față nu prea este susținută, nu, nu avansează prea mult în Consiliu și aș dori să rog pe colegii din Parlamentele Naționale să facă presiune asupra guvernelor lor pentru ca această directivă să fie adoptată cu un nivel ridicat de protecție a datelor, astfel încât teoria să intre în practică. Mulțumesc, spune președintele. Acum avem situația următoare. S-au făcut o serie de comentarii, s-au adresat o serie de întrebări, mai ales în ceea ce privește noul regulament pentru Europol. Domnul Diaz de Mera trebuie să plece până la sfârșitul acestei prime runde a discuțiilor, așadar haideți să-i dăm uh, șansa colegului nostru să reacționeze. Și apoi, în următoarele 20 de minute, uh, voi da cuvântul mai departe persoanelor care s-au înscris la cuvânt. Așadar, acum domnul Diaz de Mera. Primirea... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să mă scuz pentru absența mea de aici pentru că la ora 5 după masă va trebui să particip la o întâlnire importantă în Spania. Vreau să spun că um, toate comentariile pe care le-am auzit uh, au fost uh, foarte pozitive. S-au referit în primul rând la comunicare și în al doilea rând a, um, a fost vorba și de întrebări care mi-au fost adresate aici prezidiului și se pare că se pot uh, prefigura două linii de îngrijorare. În primul rând, cea referitoare la protecția datelor personale în domeniul securității pentru o agenție polițenească și ne aflăm aici în prezența dezbaterii clasice binecunoscute, și anume a echilibrului la care trebuie să ajungem între libertate și securitate și căreia să-i se acorde întâietate sau încotro să se îndrepte balanța. Poate că m-ați auzit de mai multe ori că, din punctul meu de vedere, balanța trebuie să se înclină spre cetățeni și spre libertate, pentru că nu putem avea o securitate care să nu fie subordonată libertății cetățenești și uh, aceasta ne aduce în domeniul controlului, pentru că limitele democrației sunt stabilite de parlamente. Iată de ce, indiferent dacă Europolul are sau nu un sistem acreditat de protecție a datelor solid, sunt absolut de, de acord cu spusele domnului Hastings și cu cele ale domnului uh, Albrecht și de altfel dânsul este o adevărată autoritate în protecția datelor aici la Parlamentul European. Este o persoană tânără, dar este deja o somitate în acest domeniu și trebuie să ții de tot ceea ce ne spune domnul Albrecht. Într-adevăr, e nevoie de o unitate de control parlamentar care să pună la oaltă Parlamentul European și Parlamentele Naționale și care să fie un instrument uh, de garanții, practic, nu doar în domeniul protecției datelor, ci și în toate acele acțiuni care sunt prevăzute uh, în regulamentul actual pentru Europol. Știu că e un pic cam de vreme să ne pronunțăm și uh, veți vedea de ce am aceste reticențe, pentru că nu este o reticență absolută, ci o reticență manifestată față de proiectul de regulament al Comisiei și care se bazează pe dezbateri pe care le-am avut în acest domeniu. În mandatul anterior am avut o dezbatere monografică pe tema controlului parlamentar. Așa că ideile mele, care se reflectă foarte bine în propunerile pe care le-am făcut la acest regulament referitoare la această unitate de control, se bazează practic în toate aceste dezbateri anterioare. Și pot să vă spun că apreciez foarte mult uh, felul în care funcționează Europol. Și spun aceasta în special pentru colegii britanici. Aș vrea să știe colegii britanici că am vorbit cu foarte multe persoane înainte de a prezenta propria mea alternativă și am discutat și cu guvernul britanic pe această temă. Și guvernul britanic, care și el apreciază și valorează munca Europol, dorește să mențină, alături de multe alte guverne, unitățile naționale care să fie la un nivel întărit de funcționare. Și vă aduc aminte care au fost primele cuvinte ale domnului Hastings în această dimineață. Vorbea despre nevoia de armonizare a competențelor statelor membre în domeniul securității cu competențele Europolului în domeniul cooperării. Și pentru a răspunde la una dintre cele patru întrebări atât de inteligente pe care domnul familieti mi le a adresat, Într-adevăr, competențele uh, operaționale pe care le dorește Comisia sunt în principal subordonate echipelor comune de intervenție și nu sunt niciodată sub responsabilitatea directă a Europolului. Europolul face parte din aceste echipe, dar nu controlează și nu este lider al acestor echipe. Și închei aici uh, intervenția mea. Bineînțeles, uh, putem uh, menține în continuare un schimb de păreri prin intermediul e și vă mulțumesc mult pentru această dezbatere interesantă. Mulțumesc! Da, restul invitațiilor va interveni de asemenea, dar vă propun să terminăm cu intervențiile din sale și vă reamintesc că doamna Lebai și uh, doamna comisar Malstrom vor veni în curând, peste 10 minute vor fi aici în sală, deci avem două minute pentru intervenție. Și acum domnul Grulich din partea Republicii Cehe. Vážení kolegové, dovolte mi, abych eh, nejdříve poděkoval organizátorům za uspodár... Mulțumesc. În primul rând vreau să mulțumesc organizatorilor acestei eh, reuniuni eh, interparlamentare, care este foarte utilă din punctul meu de vedere. Vreau să fac și câteva observații cu caracter personal și mă bazez pe pozițiile Senatului Republicii Cehe e clar că avem nevoie de proceduri parlamentare pentru a supraveghea Europolul și activitatea acestuia și de aceea salut regulamentul. Însă, fuziunea Europol și Cepol, ei bine, în legătură cu acest subiect am îndoieli. Și am văzut critici uh, destul de răspândite din partea mai multor state membre, inclusiv din partea Republicii Cehe. Cred că ar fi o idee bună să se revizuiască această intenție și să fie trimisă parlamentelor naționale conform protocolului 1. Nu este potrivit ca într-un document uh, ca acesta să se facă schimbări Um, în decursul procedurilor uh, parlamentare și nu e bine dacă parlamentarii uh, sunt, uh, trebuie să-și exprime poziția pe o versiune care este deja, nu mai este de actualitate. Și acum, domnul Vlahogianis din Grecia. Mulțumesc, domnule președinte. Avem o Um, atitudine favorabilă față de noul regulament. Credem că este un document uh, foarte bun și vrem să mulțumim raportorului pentru propunerile sale. Suntem cu toții de acord că e nevoie de control parlamentar, că trebuie să ne asigurăm că reprezentanții oamenilor își pot exprima opinia suntem de asemenea cu toții de acord pe aspectele de cooperare. Criminalitatea transfrontalieră este un fenomen din ce în ce mai grav și evoluțiile tehnologice din statele membre trebuie să se adapteze. Și de aceea avem nevoie mare nevoie de cooperare transfrontalieră. Sunt de acord cu colegii maghiari care au vorbit despre problema imigrației ilegale. 70% din imigranții ilegali vin din Africa, Asia, Orientul Mijlociu în Grecia. Și multe dintre aceste persoane sunt uh, aduse de alții care îi aduc în țară și încearcă să-i exploateze. Și această problemă nu poate fi rezolvată de un singur stat membru. E nevoie de acțiune comună și de cooperare, pentru că, așa cum vă spuneam, um, imigranții vin în Europa căutând o viață mai bună și uh, în această căutare vor trece prin multe țări europene. În ceea ce privește fuziunea Europol cu CEPOL, noi ne-am exprimat următoarea dorință. Și anume, dacă se merge pe această cale, am putea să găzduim uh, cepolul. Mulțumesc. Acum domnul Moreno. De Spania. Din Spania. Mulțumesc, domnule președinte. Tema cooperării polițienești în Europa este esențială pentru a lupta împotriva delinvenței și a terorismului și pentru a evita procesul de fragmentare a datelor. Dacă există un domeniu de cooperare important, este tocmai acesta. Pentru că poți să nu participi uh, la zona euro, dar ar fi de consecințe dramatice să nu faci parte din această cooperare. Și avem astfel de exemple tragice uh, în unele țări din cauza lipsei de cooperare. Dar aici vorbim despre supervizare și în special de controlul parlamentar, așa cum uh, se arată în TFUE. Și aceasta pentru a asigura legitimitatea și credibilitatea într-un astfel de proces. Așa se întâmplă și la nivel național și așa trebuie să fie și la nivel european. Nu e vorba aici de a avea o mare conferință în vederea asigurării acestui control parlamentar. Suntem de acord cu ce spunea domnul raportor, domnul Diaz de Mera, în ceea ce privește controlul parlamentar. Avem nevoie cel puțin de o schemă pentru a vedea cum funcționează, însă un sistem uh, nu foarte stufos și operațional. Operațional în sensul să existe date prealabile, să nu obstaculizeze lucrările Europol, dar, pe de altă parte, dezbaterea și controlul acelei activități să fie una în cunoștință de cauză, cu informațiile necesare, pentru că nu e vorba aici de a explica activitatea Europolului unor uh, parlamentari național sau nu, ci trebuie să fie la nivel operațional. De aceea toate eforturile făcute în acest domeniu vor duce la o mai mare solidaritate europeană și globală în general. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Moreno. Acum, din partea Parlamentului European, doamna Ernst. Mulțumesc. Și eu am să încerc să fiu concisă și vreau să mă refer la ceea ce a prezentat domnul Diaz de Mera. În primul rând, uh, îl susținem, grupul nostru îl susține foarte clar în separarea uh, Europol de CEPOL. În al doilea rând, și noi ne dorim ca autoritățile naționale de protecție a datelor, nu doar autoritatea, autoritatea europeană, să fie implicate și să existe o coordonare și o concertare mai puternică a activităților lor în ceea ce privește Europol. Considerăm că este absolut necesar acest lucru. Și în al treilea rând, um, da, într-adevăr, uh, uh, controlul parlamentar cred că ar trebui instituționalizat. A vorbit despre o celulă de control parlamentar, um, Poate am putea să avem o comisie, cum avem uh, în Germania sau în alte țări. Mi s-ar părea un drum foarte bun și am colaborat cu plăcere la astfel de comisie. Știm că controlul și transparența Europol uh, tind undeva spre zero și acest lucru trebuie schimbat. Și în ultimul rând vreau să fac o propunere în ceea ce privește protecția datelor și anume ca reprezentan reprezentanții parlamentelor care deja se ocupă de acest subiect să colaboreze cu domnul Diaz de Mera pentru a face modificările necesare în discuția pe care am uh, uh, purtat-o până acum în acest domeniu. Și în rest pot să spun, eu cred că suntem pe drumul cel bun și mă bucur că domnul Diastemera a făcut uh, propunerile pe care le-a făcut astăzi. Păcat că nu mai este aici, dar sper să-i se transmită ceea ce spun. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Record din uh, țările de jos. De inleiders voor hun, uh, hun introductie. En ik heb daar een paar praktische Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor uh, uh, celor care au făcut uh, prezentări uh, foarte informative. Am câteva întrebări de natură practică. Multe persoane au vorbit despre controlul parlamentar și eu aș dori, în schimb, să vorbesc despre informațiile care nu pot fi făcute publice. Uh, pentru că poliția, în, prin natura muncilor, se ocupă foarte adesea uh, de informații confidențiale. Inițial am crezut că domnul Diaz de Mera va menționa acest lucru, dar nici măcar domnul Neumann n-a făcut-o. Uh, și poate în acest caz, uh, dat fiind că domnul Diazemer a plecat, poate domnul Neumann ar putea să ne explice ce fel de controle și verificări ar putea fi făcute uh, în ceea ce privește informațiile confidențiale. Pentru că în Parlamentul din uh, Regatul Țărilor de Jos putem să ne asigurăm că liderii de grup să fie informați cu ușile închise Uh, să, fie, să primească informații confidențiale și să le păstreze confidențiale. Pentru că dacă nu există o reglementare clară, atunci uh, apare o, uh, într-adevăr o lacună în controlul parlamentar. Mulțumesc. Acum domnul Mapulidis din Cipru. Ήθελα να ρωτήσω αν σκεφτήκατε καθόλου να συμπεριλάβετε. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să întreb dacă v-ați uh, gândit uh, la competențele acestei unități de uh, coordonare? Oare aceasta ar trebui să analizeze și plângerile cetățenilor, plângerile care se referă la abuzul în prelucrarea datelor? Pentru că asta pare să fie o mare problemă, pentru că există criminalitatea cibernetică, pornografia pe internet și așa mai departe, furtul de date. Uh, și există, deci, pericolul ca tribunalele naționale să nu poată să uh, descopere cum anume au fost sustrase informațiile, uh, informații care sunt poate colectate de uh, Europol sau de statele membre. Adesea sunt condamnate persoane Uh, pe baza unor probe care au fost uh, colectate uh, într-un mod incorrect, într-un mod care nu este permis de lege. Și de aceea cred că ar trebui să aibă loc un control ex ante. Pentru că dacă cetățenii depun plângeri, în acest sens, atunci trebuie să putem afla cum anume s-au colectat datele care sunt folosite, sunt prezentate apoi în fața instanțelor drept probe. Deci, uh, persoanelor suspectate trebuie să li se comunice aceste lucruri înainte să se pronunțe sentința. Mulțumesc, domnul Brons, acum din partea Parlamentului European. Mulțumesc. Se restrânge Europol în activitatea sa la suspiciunea uh, săvârșirii unor infracțiuni grave sau se implică și în supravegherea unor activități, mai ales activități politice, care nu constituie infracțiuni uh, grave. Și cât de grave trebuie să fie infracțiunile pentru a fi uh, de uh, pentru trebuie să fie tratate de Europol. Există diferențe între statele membre în ceea ce privește definiția sau existența unei infracțiuni și deci, uh, mă întreb dacă oare forțe de poliție ale unui stat membru ar trebui să ancheteze informații despre activități care nu constituie o infracțiune în statul respectiv. Înțeleg că, um, că organismele de supraveghere din momentul de față nu pot să supravegheze uh, activitățile operaționale, dar pot să uh, desfășoare o activitate de monitorizare a acestor activități și să tragă niște concluzii globale. Și dacă s-ar descoperi că Europol și-a depășit puterile, ce acțiuni ar putea să ia aceste organisme propuse de supraveghere și de control? Ar putea să inițieze anchete sau proceduri disciplinare? Asta e tot. Mulțumesc. Parlamentele. Uh, președintele. Mulțumesc. Uh, vă mulțumesc pentru acest uh, schimb de opinii foarte animat și acum câteva cuvinte, câteva minute membrilor uh, de aici, de la prezidiu, pentru a răspunde înainte să vină doamna Lăbai și doamna comisar Manstrom. Așadar, în primul rând, domnul Hani. Bun. N-am timp, din păcate, să răspund la toate întrebările, dar m-a frapat că există totuși o convergență în sensul că se susține propunerea Comisiei și s-a vorbit despre detalii importante, într-adevăr, dar care nu pun sub semnul întrebării temeiul. Câteva observații. Marea Britanie, desigur, este mai degrabă o țară de destinație pentru imigrația ilegală. Nu este o țară de tranzit. Însă suntem conștienți că trebuie să conlucrăm cu țările de tranzit dacă nu ne dorim să crească numerele imigrației ilegale, că am avut deja de suferit de pe urma acestui fenomen și cred că uh, recent am adoptat o legislație în domeniul traficului uh, de ființe umane și se, asta își dovedește efectele valoroase. Și aș mai menționa pe chestiunea plângerilor uh, despre care a vorbit uh, reprezentantul Ciprului. Sigur, unul din efectele intrării în vigoare a noii legislații e că va prevedea o competență obligatorie a Curții Europene de Justiție, uh, care momentan nu există în cazul Europol, deși unele state au acceptat uh, competența Europol în mod voluntar. E o problemă care se confruntă guvernul britanic, dacă e să aleagă dacă să aplice sau nu aceste măsuri. Dar, mă rog, se pare apoi că fuziunea CEPOL și Europol nu se prebucură de prieteni și mă îndoiesc că, că va obține rezultatul scontat. Și în ce privește structura instituțională pentru control, cred că e clar că poți să avea o construcție foarte elaborată și care să consume timp și bani eh, și ar fi o problemă. Bun, dezbaterile au fost utile în formatul acesta între Comisia și Parlamentele Naționale și Parlamentul European. Am mai participat la astfel de dezbateri și cred că ce a rezultat din propunerea Comisiei e că avem nevoie de menținerea echilibrului și sper că în cursul negocierilor uh, discuțiile nu se vor încărca cu probleme futile și e vital să nu intrăm în probleme operaționale de poliție, pentru că nu se întâmplă în uh, Parlamentele Naționale și nu trebuie să se întâmple și în Uniunea Europeană, pentru că astfel vom avea operațiuni de poliție mai puțin eficiente. Și în final, uh, mai vreau să vorbesc de statistici. E foarte important în spatele tuturor cuvintelor pe care le-am folosit astăzi să ne uităm la statistici la utilizarea Europol, la echipelor sale comune de anchetă și tuturor celorlalte instrumente pe care, pe care le are la dispoziție pentru cooperare. Toate statisticile arată că există o creștere a numărului de cazuri în care statele membre sunt implicate în procedurile Europol și cred că e cea mai bună dovadă a faptului că e și reprezintă o valoare reală. Mulțumim pentru reacție, pentru reacția concisă. Poate alte comentarii din partea domnului Hastings, șef al uh, Autorității Europene de Protecție a Datelor. Cred că protecția datelor este foarte importantă, dar ea n-ar trebui să descurajeze schimbul de informații între autoritățile pentru aplicarea legii. Și dacă este un schimb de informații potrivit și uh, dezirabil și include anumite clauze de salvgardare care asigură uh, acest lucru, atunci trebuie, atunci uh, eu cred că Europol și și uh, Autoritatea pentru Protecția Datelor vor susține un astfel de schimb de informații. Apoi, în ceea ce privește structurile de supraveghere propuse, eu am subliniat nevoia unei um, perspective holistice, inclusive. Deci cuvântul exclusiv nu se va aplica aici. Dar cred în același timp că trebuie să avem uh, o distribuire foarte clară a sarcinilor și puterilor. Structura actuală, uh, moștenirea din anii 90, este bazată pe niște uh, puteri slabe, resurse limitate și independență limitată. Nu respectă cerințele Curții Europene de Justiție. Structura propusă ar include autoritățile naționale de protecție a datelor în uh, domeniul lor de resort. De exemplu, dacă e vorba de cooperare um, crescută între unitățile naționale la Europol, acesta ar fi un exemplu uh, de domeniu care intră în competența autorităților naționale. Dar, dacă atribuim puteri de supraveghere asupra Europol, unei uh, comisii, unui forum, atunci uh, această atribuire a puterilor nu este foarte clară. Uh, deci aș vrea să văd cum funcționează acest model al supravegherii coordonate, care cred că ar trebui să fie dezvoltată uh, mai mult, pentru că e uh, construit pe baza unei uh, colaborări îndeaproape, dar în orice caz cred că atribuirea puterilor trebuie să fie făcută cu mare precauție. Mulțumesc și acum din partea domnului Neumann, care reprezintă Europol, ultimele, ultima intervenție. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Uh, sunt într totul de acord cu ceea ce a spus uh, Lordul Haney, și anume că lumea este din ce în ce mai interesată de activitatea Europol și acest lucru a reieșit și în dezbaterea de astăzi, pentru că am auzit multe comentarii de susținere și de apreciere a muncii noastre și pentru acestea sunt recunoscător. În ceea ce privește controlul uh, parlamentar, eu am spus că acest lucru ne-ar crește legitimitatea și aprecierea muncii noastre printr-un bun control uh, parlamentar și o cooperare plină de încredere cu parlamentele. În ceea ce privește întrebarea precisă a domnului din partea Guvernului Țărilor de Jos, pot să-i răspund că proiectul de regulament Europol prevede exact o posibilitate a acestui acces uh, în camera, deci cu uși în spatele ușilor închise, acces la informații confidențiale. În ceea ce privește întrebarea domnului din uh, uh, Parlamentul Regatului Unit, pot să-i spun că informațiile pe care noi le primim vin din partea statelor membre, în cea mai mare măsură. Informațiile pe care le-am primit au fost colectate de către statele membre, um, legal și au fost verificate înainte să fie trimise către Europol. Deci noi ne așteptăm ca toate informațiile pe care le prelucrăm în bazele noastre de date sunt informații care intră în cadrul mandatului nostru. Și acestea ar fi răspunsurile mele la întrebări. Președintele, vă mulțumesc tuturor, mulțumesc tuturor uh, membrilor uh, de aici de la prezidiu și tuturor uh, colegilor din Parlamentele Naționale și din Parlamentul European care au uh, intervenit. Și acum îi urez bun venit doamnei Françoise Lebai, care este director general la DG Justiție, Comisia Europeană. Îi urăm bun venit pentru cea de-a doua parte a acestei discuții cu privire la situația actuală a cooperării Uh, polițienești uh, și în materie uh, de drept penal. Vă rog, doamnă. Thanks again for your patience. With no further deci mulțumim din nou pentru răbdare fără altă întârziere, vom uh, asculta cuvântarea doamnei Lebai și apoi poate apoi uh, va veni doamna Malmström, ne va vorbi și domnia sa și apoi vom avea o a doua rundă de întrebări și răspunsuri. Doamnele, voi aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc că mă oferiți ocazia să vorbesc despre progresele făcute în uh, până în aplicarea programului de la Stockholm. Sunt de acum trei ani de când Tratatul de la Lisabona și Carta Drepturilor Fundamentale au pus uh, cetățenii europene în inima centrul integrării europene. Comisia care uh, a demarat în februarie 2010 a luat măsurile necesare ca acest spațiu european al justiției să fie o realitate. Și cred că e important acum să facem uh, o pauză de reflexie să vedem unde am ajuns cu punerea în aplicare și asta nu doar cu ajutorul prietenilor de la Parlamentul European, ci iată să putem să facem asta și împreună cu membrii Parlamentelor Naționale, care au un rol foarte important de jucat în această privință. Cred că primul lucru la care trebuie să ne gândim e că tratatul de la Lisabona conferă parlamentelor naționale un rol important de jucat în a se asigura că principiul subsidiarității, de pildă, este respectat. În domeniul politic, care este la fel de apropiat cetățenilor ca și justiția, drepturile fundamentale, cetățenia. Și aici parlamentele naționale au un rol foarte important de jucat. Astăzi aș dori să parcurgem împreună realizările pe care le-am obținut în multele inițiative politice conținute în programul de la Stockholm. Mă gândesc, de exemplu, la inițiativele în domeniul creșterii, mă gândesc la dreptul penal, Mă gândesc la drepturi fundamentale, măsuri antidiscriminare, pentru că la asta se referă programul Stockholm în domeniul meu de competență. Să începem cu cetățenii, pentru că astăzi vorbim cu reprezentanții parlamentelor naționale. Cred că ce e interesant în programul de la Stockholm e că el pune cetățenii în centrul spațiului european de justiție. Și în acest domeniu noi am prezentat un raport despre cetățenia europeană cu măsuri foarte practice pentru a ne asigura că viața cetățenilor va fi mai bună. Am uh, elaborat un raport uh, anual pe tema Cartei Drepturilor Fundamentale cu obiectivul nu de a scrie un raport uh, de dragul unui raport, ci să demonstrăm, să arătăm ce progrese am făcut pentru până în aplicare a cartei și mai ales modul în care această carte a Drepturilor Fundamentale a fost adusă în prim planul principalelor politici ale instituțiilor. Și sigur, să vedem și problemele care eventual ar putea să apară în statele membre. Ne-am dorit să luptăm uh, pentru egalitatea între bărbați și femei. Am văzut că Comisia a făcut o propunere în legătură cu cotele în consiliile de administrație. Propunere controversată, se poate, se poate spune, dar uh, de asemenea o, o dovadă dorinței sale de a vedea că se instaurează normalitatea în Consiliul de Administrație ale companiilor. Deci, iată, cetățenii And one of the issue which... în centrul acțiunilor noastre și cred că ați uh, făcut o aluzie aici cu domnul Hastings la un uh, punct uh, important al acțiunii noastre și anume protecția datelor. Noi încercăm să consolidăm dreptul cetățenilor uh, la protecția datelor pentru că Acum se utilizează internetul din ce în ce mai mult și se pun din ce în ce mai multe date personale pe internet și a venit uh, vremea să adaptăm uh, legislația pe care o avem la noile tehnologii. Așadar, tocmai datorită tratatului de Lisabona, Parlamentul are posibilitatea de a Uh, lua decizii uh, ce țin de protecția datelor. Uh, și discuțiile cu Parlamentul pe această temă sunt în curs. Sigur, reforma protecției datelor se leagă de consolidarea drepturilor cetățenilor, dar și de îmbunătățirea situației companiilor europene. Prin propunerea un, unui unic regim pentru protecția datelor și nu 27 ca până acum, vom realiza economii importante pentru uh, mediul de afaceri din Europa. E vorba de aproximativ 2 miliarde pe an. Deci o combinație importantă. Să punem cetățenii pe prim, în prim plan, să le consolidăm drepturilor, dar să ne asigurăm că acțiunile noastre în domeniul justiției sunt legate și de creșterea economică. Și aici am făcut propuneri în cursul mandatului nostru, cum ar fi eliminarea execuatorului, care era prea costisitoare pentru persoanele fizice și juridice. E vorba de 48 de milioane pe an pentru niciun scop anume. Deci aici am căutat să simplificăm lucrurile, am făcut și altă propunere în legătură cu insolvența, cu scopul de a ne asigura că atunci când o companie este în dificultate, vor fi examinate toate elementele care să poată permite continuarea activității acelei companii. Sigur, asta dacă dificultățile sunt doar de natură tradițională, dar oricum să ne asigurăm că dăm, uh, acordăm prioritate uh, supraviețuirii acelei companii. Iată din nou o dovadă că uh, ne gândim foarte mult la creșterea economică. De asemenea, altă propunere în legătură cu dreptul contractual, uh, cu litigiile comerciale mărunte pentru ca oamenii să-și poată recupera mai ușor banii. E vorba de simplificarea procedurilor. Ne-am dorit ca ea să continue și să avem uh, asta până la un nivel nu doar de litigii de 2000 de euro, ci până la 10.000 de euro sau 20.000 de euro. Iată, multe măsuri legate de justiție și de creștere economică. Însă, în acțiunile pe care le-am uh, propus și adoptat, creează și acțiuni pentru sprijinirea familiilor. De exemplu, am introdus noi uh, reguli în 2010 pentru procedura de divorț, uh, pentru familii internaționale, care se aplică la 140.000 de familii, ca să spun așa, internaționale. Pentru aceste familii, procedurile vor fi simplificate. De asemenea, am făcut o propunere legată de soluționarea litigiilor în materie de succesiuni internaționale, unde ne asigurăm că regulile sunt foarte clare și competența este foarte clară, competența instanțelor de justiție. E vorba de 450.000 de, de cazuri de succesiuni cu elemente internaționale. Iată, acțiuni pentru a simplifica viața cetățenilor, a familiilor noastre. Și apoi, în domeniul dreptului penal, am realizat și aici foarte multe pentru uh, consolidarea drepturilor procedurale. Am avut discuții foarte înflăcărate, inclusiv pe durata președinției belgiene, pe tema accesului la un avocat dar și dreptul la uh, dispune de interpretare, dreptul la informare, ca să ne asigurăm că, că orice persoană arestată în orice stat membru are uh, garanția că îi se vor respecta măcar drepturile minime, dreptul la apărare, de exemplu, în calitate de suspect. Și cred că am făcut uh, progrese enorme cu, de exemplu, iată această propunere a accesului la un avocat e o cucerere importantă în domeniul uh, dreptului procedural. Însă am încercat de asemenea să ne gândim și pe termen lung. Am început o reflexie în legătură cu înființarea instituției uh, procurorului european Procuratura Europeană. Bun, veți avea ocazia în următoarea sesiune să discutați asta mai în detaliu, dar cred că ideea uh, care stă la baza înființării acestei instituții, a parchetului european, măsură care sper eu va fi uh, rapid propusă de propunere, va uh, consolida lupta împotriva criminalității, împotriva infracțiunilor la adresa intereselor financiare ale Uniunii Europene. Este aici un fir roșu în toate politicile noastre și anume, încercăm să ne asigurăm că cetățenii sunt protejați, că bugetul european e protejat, că facem tot ce putem ca să contribuim și noi la creșterea economică. Deci, iată realizări importante care n-au fost întotdeauna ușor de obținut, ca așa e și normal pentru că ele afectează nucleul central al, nu al sistemului de justiție, de fapt, dar uh, nucleul central al unei întregi tradiții uh, juridice din statele membre. Așadar, iată, succese, progrese greu de obținut, dar importante. Și apoi o inițiativă interesantă, cred eu, și anume tablou de bord al justiției cu ideea de a examina cât de eficiente sunt sistemele de justiție uh, din punct de vedere al creșterii economice. Deci, dacă ești o companie, uh, de cât timp ai nevoie pentru a obține o sentință judecătorească și așa mai departe. Și cred că a fost o primă încercare de a se face așa ceva. Dar cred că rezultatele sunt interesante și ne arată, ne spun o întreagă poveste în legătură cu cât de eficientă poate fi justiția în anumite state membre și, sigur, mai puțin eficientă în alte state membre. Avem cifre, avem date și există responsabilitatea de a acționa, care revine, desigur, statelor membre, însă întotdeauna e loc de mai bine și ă, asta pentru a se crea un climat de încredere pentru investiții, pentru firmele care vor să vină în statele membre, deci un sistem eficient de justiție este și el un element eh, care ajută la creșterea economică și redresarea economică. Bine, asta este doar un rezumat. <laughs> Aș putea prezenta măsurile noastre mult mai în detaliu, dar asta nu-l va mulțumi pe domnul președinte. Bun, dar ați putut, sper, vedea cât de active am fost în acest domeniu. Și acum, după cum spuneam, a venit timpul să zăbovim un moment și să vedem ce am făcut și ce putem face în continuare. Cred că Parlamentul face asta cu ocazia unui raport, facem și noi o reflexie. În noiembrie va fi o mare conferință, Sările Generale de Justiție, les Asis de la Justiție, unde se vor discuta toate aspectele justiției și ce progrese putem să mai facem. Mulțumesc! Președintele, mulțumim doamnele Bai pentru prezentare și pentru politicile întreprinse în la Direcția Generală a Justiției. Uh, ieri doamna comis comisar Reding vorbea despre aceste stări generale ale justiției. Voi participa și eu uh, ca președinte al Comisiei Libe, dar ne onorează să avem cu noi aici pe doamna comisar Malmström, uh, care se ocupă de afacerile interne. Iată o competență care vine și Comisiei Libe și care ne va ține o cuvântare și apoi o nouă rundă de convorbiri bazată pe aceeași metodă ca din aur. Vor lua cuvântul membrii ai Parlamentelor Naționale și apoi membrii ai Parlamentului European în legătură cu subiectul discutat. Vă rog, doamnă Malmström. Uh, domnule președinte, doamnelor și domnilor de la Parlamentele Naționale, de la Parlamentul European, doamnă director general. Este o adevărată oportunitate pentru mine să mă aflu astăzi aici pentru a discuta despre programul de la Stockholm. Aceasta ne-a îndrumat munca încă din 2009, după cum știți foarte bine, și acum ne apropiem de sfârșitul acestui program, așa că e foarte bine să facem o evaluare. Am făcut uh, câteva progrese importante în domeniul meu. Am adoptat o directivă foarte importantă în legătură cu traficul cu ființe umane pentru a avea instrumente suplimentare de eradicare a acestui flagel uh, modern al zilelor noastre. Parlamentul a încheiat și o propunere foarte ambițioasă împotriva exploatării sexuale a copiilor, prevenirea unor astfel de situații și uh, urmărirea în justiție a vinovaților. De asemenea, o legislație în legătură cu armele de foc și legislație împotriva terorismului, Uh, luptă în domeniul securității alături de Statele Unite, PNR cu Australia, Canada, Statele Unite și am făcut progrese și în domeniul nostru pentru uh, împotriva radicalizării network Un lucru pe care l-am lansat în septembrie, în urmă cu aproape 2 ani, pentru a putea avea o acțiune la nivel local pentru uh, un schimb de experiențe împotriva acestui fenomen de radicalizare și de împingere practic către um, acțiuni extremiste și violente. Și aș vrea să menționez, deși nu este tema de astăzi, uh, salut faptul că Parlamentul European săptămâna trecută, după mulți ani de dezbateri, s-a votat cu o majoritate covârșitoare noua directivă pentru pachetul european de azil, Statele membre au fost foarte active de asemenea și în sfârșit avem acest document și standarde mai înalte, coerente, de calitate și proceduri foarte clare pentru cei care uh, fug de acasă din cauza faptului că sunt uh, persecutați și încearcă să găsească adăpost în altă parte. De asemenea, s-au adoptat măsuri pentru întărirea spațiului Schengen, aceasta după o dezbatere în ultimii ani. Și, bineînțeles, deși nu a fost parte a programului de la Stockholm, toate acestea erau necesare. Și aceasta arată cât este de dorit să fii flexibil, să dai dovadă de flexibilitate atunci când e vorba de o abordare legislativă, să nu uh, fii prea închistat, uh, doar limitat la planul celor 5 ani, pentru că 5 ani se termină foarte repede. Există alte propuneri importante cu legislație la masa negocierilor care încă n-a fost adoptată. Doamna Levail a menționat importanța luptei împotriva criminalității pentru a ne asigura că și noi jucăm un rol important aici. Bineînțeles, criminalitatea este uh, foarte dăunătoare cetățenilor și societății în general, însă este totuși uh, o acțiune și foarte lucrativă. E vorba de sume foarte mari de bani și trebuie să ne asigurăm că acești bani se întorc la contribuabili, se întorc în economia uh, legală și așa mai departe. Sper de aceea să se adopte în curând legislația referitoare la confiscarea bunurilor în urma activităților delictive. Aceasta este o modalitate foarte bună de a lupta împotriva criminalității organizate. Și în legătură cu aceasta pregătim prezentarea primului raport anticorupție de către Comisia Europeană la toamnă. Aceasta va arăta ce funcționează bine în statele membre și de ce ar mai fi nevoie în toate statele membre pentru a pune capăt uh, acestei probleme. Corupția există în toate statele membre și o estimare foarte atentă arată că e vorba de 120 de miliarde de euro anual, ceea ce e comparabil cu bugetul anual al Uniunii. Deci dacă am putea aduce înapoi acești bani în uh, sectorul legal, am face face economii foarte mari. Putem merge mai departe și aștept uh, să aud și întrebările dumneavoastră în legătură cu ce s-a făcut până acum. Și acum, dacă ne uităm pe viitor și la tratatul de la Lisabona, afacerile interne sunt uh, acum la nivel european și nu mai sunt separate la nivel interguvernamental. Comisia are competență de plină în calitate de legiuitor de plin alături de Consiliu și Parlament deci nu mai avem nevoie de un catalog uh, foarte detaliat pentru un program de lucru pe 5 ani. Ne aflăm în perioada post-Stockholm, avem nevoie de noi, un nou context instituțional. Ne bucurăm că rolul Parlamentului și al Parlamentelor Naționale a fost întărit prin acest proces și dorim, bineînțeles, să ne centrăm în primul rând pe implementare, dar și pe cele câteva priorități pe care le avem. Tocmai de aceea ne luăm angajamentul alături de dumneavoastră, de statele membre, de NGO-uri, de societatea civilă pentru a avea un dialog uh, foarte uh, fructos în legătură cu ce ne așteaptă pe viitor. Împreună să facem o agendă comună Consiliul JAI se va întâlni peste câteva săptămâni în Lituania și această chestiune este pe ordinea de zi ar trebui să identificăm și câteva provocări comune, cum ar fi, de exemplu, cum uh, rezolv, rezolvăm problema pentru cetățeni, problema uh, cibercriminalității, a, a traficului cu persoane, cu ființe umane. Toate acestea trebuie să fie implementate în legislația europeană și după aceea să fie implementate cum să ne asigurăm că Europa este un loc sigur unde să poți trăi și, de asemenea, că banii criminalității organizate se întorc dinapoi înapoi în economia reală. Un respect deosebit față de drepturile omului este, sunt importante pentru o Europa mai bună. Aștept să aud și părerile dumneavoastră în această privință și acum aș vrea să vă prezint un comentariu foarte scurt în legătură cu Europol, pentru că știu că este pe agenda dumneavoastră, așa că aș vrea să intru un pic în detalii. A, pentru propunerea Europolului de după Lisabona, să zicem. E vorba aici de întărirea potențialului Europolului pentru a ajunge la informații mai bune, de calitate, pentru ca serviciile și datele pe care le colectează să fie utilizate în mod mai eficient, să existe un flux de informații între guverne mai bun. O inovație deosebită în propunerea noastră este aceea de îmbunătățirea controlului parlamentar care implică pentru prima oară și parlamentele naționale. Controlul parlamentar este esențial pentru a avea o implementare a legii eficientă și responsabilă. Și, bineînțeles, nu Comisia este cea care trebuie să decidă cum organizați dumneavoastră cooperarea interparlamentară. Singurul lucru pe care vreau să spun este că atât Parlamentul European cât și Parlamentele Naționale vor avea un rol esențial de jucat pentru ca Europolul să-și îndeplinească mandatul, pentru ca acțiunea sa să fie eficientă, și pentru a respecta regulile. Trebuie să centreze pe politici, administrație și finanțe tot acest control parlamentar. În această perspectivă avem mai multe propuneri, includem aici consultarea programului multianual, a evaluarea amenințărilor care nu sunt clasificate și Parlamentul European va primi în continuare raportul anual și rolul dumneavoastră ca autoritate bugetară este întărit. Parlamentul are dreptul de a, a trage la răspundere directorul executiv. Există și întâlniri interparlamentare care sunt prevăzute precum aceasta. Aceasta este o ocazie și pentru întărirea schemelor de formare pentru implementarea legislației europene. Probabil că sunteți conștienți, Comisia a propus o fuziune a Cepolului cu Europolul. Credem că aceasta ar crea noi sinergii, ar elibera resursele necesare pentru un program ambițios de formare și ar putea duce la o abordare comună în ceea ce privește agențiile. De asemenea, s-a hotărât închiderea sartului de la Brahms și aceasta face ca colegiul să se deplaseze la Haga. Știu că există obiecții, sunt conștientă de obiecțiile prezentate față de această idee, dar cred că dacă nu găsim posibilitatea de a face economii în acest fel, trebuie să o facem în altfel, pentru că noul program multianual e clar că prezintă niște constrângeri bugetare foarte clare, în special pentru argenții și dacă dorim să întărim acest program de formare, avem nevoie de bani. Astăzi uh, ne aflăm însă aici uh, împreună cu François pentru a asculta și părerea dumneavoastră și sunt convinsă că vom avea un dialog constructiv cu dumneavoastră pentru politicile viitoare. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru această oportunitate și aștept în continuare dezbaterea cu dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă comisar Malmström, vă mulțumesc foarte mult, mulțumim și doamnei Lebai pentru uh, prezentările pe care ni le-ați făcut. Tocmai despre asta este vorba în cadrul dezbaterilor interparlamentare. Să uh, vedem care este starea actuală a acestui program, să vedem încotro ne îndreptăm și să vedem cum se trece de la acțiunea interguvernamentală la implicarea parlamentelor, deci a Parlamentului European, Parlamentele Naționale și e vorba aici de un proces în mișcare de uh, construirea legislației europene. Și ați vorbit și despre proiectul de fuzionare a CEPOL-ului cu Europolul. S-a vorbit despre aceasta în această dimineață. Iar acum a sosit momentul ca membrii să vi se adreseze, să facă comentarii sau întrebări, dacă este cazul. Avem o listă de vorbitori și vom începe prin a da cuvântul domnului Balsom, care este membru al Parlamentului maltez. Um, I think we all agree about one thing, basically, cooperation... Mulțumesc, domnule președinte. Cu toții suntem de acord că o cooperare mai bună este esențială, așa cum a spus și doamna comisar Malmström, în special ținând cont de faptul că criminalitatea este una transnațională, e vorba de traficul de droguri, traficul de ființe umane și așa mai departe. Și pentru că vin din Malta, cred că e normal să spun ceva și despre imigrația uh, ilegală. Doamna comisar a făcut referință la amendamente de îmbunătățire uh, a pachetului de azil care a fost propus, lucru care a provocat dezbateri în Uniunea Europeană. E foarte bine să creăm standarde, însă ce ar fi să ne gândim și la condițiile uh, care sunt necesare pentru țările de primire, cum ar fi țara din care vin eu. Statisticile internaționale recente arată că Malta este a opta țară din lume, inclusiv Iordania, unde știm ce se întâmplă în Orientul Mijlociu și care este situația refugiaților care uh, își caută uh, protecție acolo. Este deci a opta țară uh, la nivel mondial care primește imigranți deci trebuie să ținem cont de acest lucru pentru că spune foarte mult uh, în legătură cu nevoia de îmbunătățire a standardelor de cooperare. Toți suntem de acord cu acest lucru, însă există și constrângeri și presiuni, uh, în special exercitate asupra unor țări precum a mea și Uniunea Europeană trebuie să țină cont de acest lucru. Și bineînțeles că și cooperarea cu țările din afara Uniunii Europene, cu țările de origine, uh, pe, în vederea ușurării situației solicitanților de azil este importantă. Este important să rezolvăm și această problemă. Mulțumesc, domnule Falzon, și acum domnul Severinski, care este președintele Comisiei pentru Drepturile Omului de la Senatul polonez. Vă rog. Mr. Chairman, Thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să fac două comentarii referitoare la această propunere prezentată astăzi de comisie. În situația actuală nu putem neglija rolul din ce în ce mai mare al Europolului ca un serviciu esențial care ajută instituțiile naționale. Schimbul din ce în ce mai mare de informații și fluxul din ce în ce mai mare de informații este de neevitat și acesta va fi în mâinile oficialilor de la Europol. Așa că trebuie să înțelegem că avem nevoie și de instrumente eficiente de control pe care să le deținem noi, parlamentele. În primul rând pentru protejarea datelor și a datelor personale, în special. Pentru a face acest lucru, ar trebui să avem un adevărat control parlamentar al parlamentelor naționale. Cea mai bună soluție cred că este tocmai cea sugerată de un vorbitor din Germania, și anume de a avea o comisie interparlamentară, în loc de a avea un organism european de acest fel. Și în ceea ce privește fuziunea între CEPOL și Europol, cred că ar trebui să evităm o astfel de procedură. Nu este ideea cea mai potrivită. Pentru că atunci când instituțiile europene uh, devin din ce în ce mai importante, Tendința este de a se transforma în uh, organe de putere și nu-și mai îndeplinesc neapărat rolul de consiliere și de susținere a instituțiilor naționale. Așa că ar fi mai bine să menținem situația actuală. Dar încă o dată aș vrea să subliniez că e nevoie de controlul parlamentelor naționale prin această comisie interparlamentară, care mi se pare o propunere foarte bună. Mulțumesc, doamna Sargentini, din partea Parlamentului European. Mulțumesc, domnule președinte. Am să vorbesc în olandeză. Doamna Malmström, doamna Malmström ne-a spus că programul de la Stockholm era un program interguvernamental. Întrebarea care se pune este ce fel de program ne așteaptă acum? Pentru că am citit ce se spune în textele dumneavoastră, dar ar vrea să știu ce aveți de gând să faceți pe viitor în ceea ce privește programele de cooperare în domeniul justiției. Pentru că pentru mine e foarte important în această cooperare uh, Uh, sunt importante o serie de aspecte care nu sunt reglementate. Mă refer aici la um, Ordinul de Detenție European și cum poate fi întărită cooperarea în domeniul justiției la nivel european. Cum am putea organiza altfel această cooperare pentru a ajunge la un nivel de încredere reciprocă? Mă întreb dacă un stat membru va expatria un resortisant unei țări unde situația juridică nu este atât de bună și unde condițiile nu sunt atât de bune. Acest program de la Stockholm, nu credeți că ar trebui să analizeze și alte aspecte și nu numai această încredere reciprocă, pentru că avem nevoie de armon armonizare și de acorduri, pur și simplu. Nu putem renunța la consilierea juridică, pentru că aceasta este o condiție sine qua non pentru o mai mare cooperare. Da, nu știu dacă mai dorește cineva să intervină din sală. Dacă nu, atunci ne întoarcem din nou la prezidiu. Dacă doriți să faceți comentarii suplimentare, doamna Lebai, vă rog. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să răspund la ultima întrebare, pentru că mi-a fost adresată mie, cred. Sunt de acord cu dumneavoastră că există nevoia unui minim de reglementare și ce am făcut noi, de fapt, în timpul mandatului, este exact asta – Adică atunci când uh, creezi standarde minime pentru drepturi procedurale, de exemplu. Acest lucru e tocmai pentru a contribui la creșterea încrederii reciproce între diversele sisteme. Și uh, pe baza experienței cu legislație, reflectăm la ceea ce ar fi necesar în plus pe viitor, pe lângă ceea ce avem în momentul de față, pentru a construi pe această bază. Și revenind la mandatul de arest european, da, este o decizie interguvernamentală, dar e la fel de adevărat că începând din decembrie anul viitor, Comisia va avea puterea să le spună statelor membre care nu pun în aplicare în mod adecvat uh, mandatul să își facă treaba bine. Și cred că deci e o combinație între uh, un minim de reglementare și toate aceste măsuri pe care vom continua să le luăm pentru a consolida încrederea între statele membre în domeniul cooperării judiciare. Și cred că unii dintre dumneavoastră la un moment dat veți discuta și despre formare, un element absolut esențial. Vreau să vă spun că planificăm să formăm jumătate dintre profesioniștii din justiție din întreaga Europa între acum și 2020. de deci să oferim cursuri de formare acestora. Deci o combinație de standarde minime și încredere recipro reciprocă care constituie răspunsul pentru viitor. Mulțumesc pentru comentarii, doamnă comisar Manström. Mulțumesc. Am să încep cu întrebarea stimatului eurodeputat din Malta. Într-adevăr, uh, este foarte important să avem uh, norme comune, deci ne asigurăm să ajutăm toate statele membre ca să poată să le aplice. Acum, sigur, statele membre au locații geografice diferite și o țară mică, precum e Malta, se află sub multă presiune și datorită locației sale geografice și datorită faptului că este o țară foarte mică și uh, cu o populație densă. Suntem conștienți de acest lucru și am încercat să oferim asistență autorităților malteze cât de mult am putut. Eu personal m-am implicat în cea de-a doua, cea de a doua program de uh, relocare pentru Malta. Însă, uh, un sistem permanent de relocare a fost respins de 25 de state membre și nu poate fi impus dacă statele membre nu vor să o facă. Deci încercăm să vedem dacă n-am putea, în loc să înființăm un fel de forum unde să discutăm aceste chestiuni, să subliniem în țările care au nevoi mai mari. Azi e Malta, mâine poate va fi o altă țară. Uh, și multe state uh, sunt uh, supuse la presiune azi. Deci să vedem cum putem să utilizăm banii, resursele, susținerea tehnică pe care le avem în Comisia Europeană și la alte agenții, astfel încât să uh, cerem statelor membre să se implice în programe de relocare. Programul EUREMA, de exemplu, a fost uh, evaluat și avem niște concluzii foarte importante și discutăm cu autoritățile din Malta pentru a vedea cum putem să îmbunătățim, dar uh, un sistem uh, permanent de solidaritate, de relocare, pe care l-a cerut Parlamentul, pur și simplu nu se întâmplă fără susținerea statelor membre. 25 din 27 sunt împotrivă, deci nu poate fi creat un astfel de sistem. Uh, un alt stimat eurodeputat m-a întrebat despre controlul asupra Europol și eu cred că este foarte important ca parlamentele să facă acest lucru și modul în care vă organizați dumneavoastră cooperarea, sigur că nu ține de mine, dumneavoastră sunteți cei care veți decide. Dar este important acest control pentru încrederea în modul în care funcționează cooperarea polițienească și pentru a trage la răspundere autoritățile din domeniu. Apoi, în ceea ce privește CEPOL, multe state membre și instituțiile avem ambiții mari pentru CEPOL în ceea ce privește formarea, îmbunătățirea culturii și a cunoștințelor polițienești în întreaga Uniune Europeană. Dar date fiind reducerile bugetare, constrângerile din momentul de față, nu cred că azi CEPOL poate să facă acest lucru. Deci o fuziune ar fi o posibilitate de a economisi resurse și de a mm, face acest lucru. Dacă Parlamentul și Consiliul nu sunt de acord, chiar dacă toate instituțiile sunt de acord că trebuie să analizăm toate agențiile pentru a vedea unde anume se pot uh, face fuziuni, atunci va trebui să găsim aceste resurse altundeva. Astăzi nu pot să vă spun de unde ar putea veni. Dar uh, aș încuraja și Parlamentul să analizeze propunerea Europol uh, și măsurile pot să fie discutate apoi și, să, și Parlamentul poate veni cu um, idei și contribuții. Pentru că, um, într-adevăr, agenția de poliție trebuie să fie supusă controlului parlamentar. Doamna Lebaia a răspuns deja unei întrebări și câteva priorități pentru viitor uh, avem. Tocmai de aceea am început acest dialog, pentru a avea și contribuțiile dumneavoastră, ale statelor membre, dar uh, nu vom prezenta un catalog foarte detaliat. Uh, un astfel de catalog ar ține mai degrabă de perioada pre-Lisabona. Acum avem o perioada post-Lisabona în care nu e nevoie de astfel de cataloge de priorități dar uh, cu mare plăcere vom ține legătura cu dumneavoastră în următorul an pentru a ne pune de acord asupra câtorva priorități. Președintele, vă mulțumesc amândurora, doamnă Lebai, doamnă comisar Mastrom. Dacă îmi permiteți, uh, aș dori și eu să adaug ceva. Un punct uh, important pe fond, din punctul meu de vedere. Da, Uh, analizăm acum uh, situația programului de la Stockholm, care este în vigoare. El a fost adoptat în decembrie 2009 uh, cu ocazia președinției suedeze a Consiliului și am aflat că din 1999, în, pentru următorii 5 ani, s-a desfășurat. Apoi următorul program de la Haga, adoptat în 2005, a urmat următorii 4 ani dar această dinamică era explicată normelor, era explicată prin normele care existau înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, și anume o dinamică a guvernelor care sunt reprezentate în consilii și care uh, creau strategii pentru a face față problemelor din justiție și afaceri interne, conform fostului uh, cel de-al treilea pilon uh, Acum acesta nu mai există, este un domeniu de politică europeană uh, care uh, sigur că implică legislație europeană la care participă Parlamentul European și Parlamentele Naționale, deci pentru următorii cinci ani, dacă vrem un program uh, de succes care să urmeze programul de la Stockholm, acesta ar trebui să Uh, fie creat pe baza unui acord interinstituțional implicând Comisia Parlamentului European, Consiliul și nu doar Consiliul care să ia decizii, cum s-a întâmplat uh, până acum și în programul de la Stockholm. Programul de la Stockholm a fost uh, adoptat de o președinție extraordinară, cea suedeză, la sfârșitul 2009, și uh, coincidența a făcut ca atunci să intre în vigoare și tratata, tratatul de la Lisabona, dar acum, în noua eră post-Lisabona, Comisia uh, trebuie implicată și Parlamentul pentru a uh, continua un spațiu european de securitate, libertate și justiție care să funcționeze conform unor reguli noi ale jocului. Jocul nu mai este interguvernamental. Uh, Uh, și eu întotdeauna subliniez uh, importanța formării, a educației, nu doar a judecătorilor și a uh, procurorilor, a magistraților, dar formarea tuturor profesioniștilor din domeniu, a juriștilor, avocaților, care trebuie, care joacă un rol important în asigurarea eficacității uh, acestui nou set de acte legislative europene în uh, domeniul justiției și afacerilor interne, care se uh, se asigură, care asigură de asemenea, prin activitatea lor, uh, succesul cooperării în materie penală civilă și aplicarea corectă a Cartei Europene a Drepturilor Omului, care este parte din Tratatul de la Lisabona. Deci formarea juridică este foarte importantă formarea um, în ceea ce privește dreptul și uh, cunoștințele de, de drept european, pentru că dacă vrem ca dreptul european să fie eficace, atunci trebuie să ne asigurăm că toți profesioniștii din uh, domeniul dreptului incorporează în cunoștințele, în expertiza lor, această valoare adăugată a dreptului european. Vă mulțumesc și trecem la ultima parte a acestei uh, sesiuni de dimineață cu un nou grup de discuții. We welcome in the podium. We welcome... Urez uh, bun venit uh, uh, vorbitorilor din acest ultim grup de dezbatere care se ocupă tocmai de nevoia de a combate mai eficient criminalitatea transfrontalieră la nivel european. Tratatul de la Lisabona uh, prevede o revizuire a cadrului juridic al Eurojust și, de asemenea, prevede stabilirea unui parchet european. Vă aduceți aminte? Hey, there you go. Legal practitioner. <laughs> there you go. Așadar, vă reaminteam uh, importanța Eurojust, uh, embrionul uh, pentru parchetul european, așa cum apare la articolul 86 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Am făcut progrese în, în ceea ce privește drepturile fundamentale. Um, de asemenea, dreptul de protecție al victimelor în procedurile penale. Acești uh, pași înainte remarcabili care au uh, fost făcuți în domeniul drepturilor procedurale, uh, interpretare, traducere, dreptul la informare în procedurile penale, care deja au fost adoptate, și, de asemenea, urmează votul final în plenară uh, pe dosarul care privește dreptul de a fi asistat de un uh, avocat, un uh, element foarte important pentru cetățenii europeni. Deci toate aceste acte um, au fost, uh, tot acești pași au fost luați în direcția punerii în aplicare a dispozițiilor tratatului privind Eurojust. Și acum ar fi foarte interesant să ascultăm opiniile Parlamentelor Naționale evaluând activitățile Eurojust în conformitate cu articolul 85 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Eurojust uh, trebuie văzut ca punctul de plecare al înființării unei instituții în viitor a uh, unui birou al procurorului european. Și începem cu doamna Marieta Caramanli, vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Europene din Adunarea Națională a Franței. Bine ați venit! Doamna Ingrid marshall Clausen, eurodeputat deputat, uh, în uh, Parlamentul Austriac și, de fapt, este membru pentru Austria la Eurojust, se corectează președintele. Deci, membrul austriac la Eurojust, domnul Giovanni Kessler, directorul general al OLAF, al biroului uh, antifraudă al Uniunii Europene, și domnul Holger Matt, președinte al Asociației Europene a Barourilor în domeniul penal. Și începem cu doamna Caramanli. Aveți cuvântul, doamnă. Merci, monsieur le président. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Stimați uh, colegi parlamentari, țin în primul rând să salut inițiativa Comisiei Libertăților Civile, Justiției și Afacerilor Interne și a Comisiei pentru Afaceri Juridice și mai ales Uh, să mulțumesc președinților lor, domnul Lopez Aguilar și domnul Klaus Heiner Lene, pentru că au organizat această conferință interparlamentară. E indispensabil ca parlamentarii europeni și cei ai parlamentelor naționale să facă schimburi de opinie privitoare la punerea în aplicare a programului de la Stockholm. Diversitatea, aș spune, a subiectelor abordate de către acest program ne impune să ne concentrăm pe unele anume dintre ele. Uh, alegerea făcută astăzi uh, se referă la cooperarea polițienească și uh, judecătorească, judiciară și mi se pare foarte bine, pentru că tratatul de Lisabona a conferit Parlamentului European caracterul de colegiuitor pe drept cuvânt și, ca să spun așa, cu, norme, cu normă întreagă și a conferit și Parlamentelor Naționale un rol foarte important în acest domeniu. În ce privește propunerea de regulament uh, care va fi prezentată în curând de Comisia Europeană pe tema Eurojust. Textul acesta va avea ca principal obiect, conform informațiilor de care dispun eu, uh, să îmbunătățească guvernanța Eurojust pentru o mai bună partajare a sarcinilor administrative, Uh, cu care pierde prea mult timp. E vorba de un progres care va consolida eficiența Eurojust, permițând uh, membrilor naționali să se concentreze pe uh, punctul central Eurojust, adică activitatea operațională și sper că acest text va cuprinde și modul în care Parlamentul European și Parlamentele Naționale vor fi asociate la evaluarea activităților Eurojust. În schimb, propunerea nu îi va permite să aibă inițiativa de a declanșa anchete penale, cum permite articolul 85 al tratatului și putem regreta acest lucru, dar este o legere, cred eu, rezonabilă, pentru că ar fi dificil ca în paralel să ducem două negocieri, una privitoare la parchetul european și cealaltă privitoare la demararea de anchete penale de către Eurojust Însă trebuie subliniat că această consolidare a puterilor Eurojust va fi uh, o măsură suplimentară indispensabilă față de înființarea parchetului european, mai ales pentru că e probabil că acesta nu va implica și nu, activitatea sa nu va privi toate statele membre. Înainte de a face o reformă a textelor existente, trebuie, cred eu, să aducem la zi uh, transpunerea de către statele membre a deciziei din 16 decembrie 2008 uh, de consolidare a Eurojust, uh, pentru că mai multe state membre încă nu au uh, transpus această decizie, de exemplu Franța, dar vreau să vă spun că proiectul de lege de punere în aplicare va fi promulgat peste câteva săptămâni. În ce privește cea de-a doua propunere de regulament pe care ne va prezenta în curând Comisia, privitoare la înființarea unei procuraturi europene, plecând de la Eurojust, la nivel politic, ideea unei procuraturi europene a fost formulată pentru prima oară aici, uh, la Parlamentul European, de către domnul Klaus Hensch, care la acea vreme era președintele Parlamentului și la nivel academic, să spun așa, a fost făcută încă din 1997 în uh, corpus juris redactat de către un grup de experți sub conducerea doamnei profesor Mirei Delma Martin și ceea ce nu era decât o idee chiar nebună, uh, cum a spus unii la vremea aceea, apare acum în tratate, cel puțin ca o posibilitate de la intrarea în vigoare a Tratatului de Lisabona cu nou articol 86. Cele două camere ale Parlamentului francez și-au adus uh, sprijinul față de acest uh, proiect care va reprezenta un progres însemnat pentru o Europa a justiției. Adunarea Națională din Franța a adoptat două rezoluții prin care se solicită înființarea unui parchet european Prima, acum mai bine de 10 ani, în 2002, cu ocazia examinării cărții verzi a Comisiei Europene privitoare la procurorul european și cea de-a doua în august 2011 la inițiativa subsemnatei și cea a unui deputat al majorității de la acea vreme, acum se află în opoziție, domnul Guy Geoffroy, precizez acest lucru ca să vă dați seama că în Franța Uh, e o temă la care ține și stânga și dreapta, deci uh, nu e vorba de partizanat politic, suntem de acord și majoritatea și opoziția că e nevoie de așa ceva. Tot adunarea națională franceză a sesizat uh, Consiliul de Stat din Franța prin primul ministru, ceea ce a dus la realizarea unui studiu aprofundat în 2011, iar Senatul a fost la fel de activ și foarte recent, în ianuarie 2013, a adoptat o rezoluție pe tema asta. Autoritățile uh, de guvernământ din Franța sunt și ele foarte favorabile față de înființarea unui parchet european. Uh, astfel, Franța a creat un grup de lucru împreună cu 10 uh, state membre, un grup de lucru interguvernamental cu o poziție comună uh, adresată de ministrii francezi și germani, ministrii justiției, către Comisia Europeană în martie 2013. Deci, înființarea unui parchet european, uh, sigur, naște și multe întrebări și uh, va trebui făcută și o alegere. Și acum uh, v-aș prezenta unele dintre aceste opinii. Nu vreau să pretind că voi fi exhaustivă, dar aș indica soluțiile care se bucură de favoarea noastră. Uh, una din primele soluții care trebuie găsite e cea sigură a competenței materiale a parchetului european. Oare trebuie să ne limităm la protecția intereselor financiare ale Uniunii? Sau să extindem această competență, încă de la început sau ulterior, la lupta împotriva infracțiunilor grave cu dimensiune transfrontalieră, așa cum astăzi ne permite articolul 86 alineatul 4 al tratatului. Aici, adunarea națională din Franța s-a pronunțat foarte clar în favoarea unui parchet european care încă de la origine, să fie competent în materie de luptă împotriva infracționalității grave cu dimensiune transfrontalieră. Toată lumea își poate da seama că uh, parchetul european ar trebui să fie competent în lupta împotriva terorismului, traficul de ființe umane, cum s-a spus aici, uh, sau a infracționalității pe internet. Articolul 86, alineatul 4 al tratatului impune, sigur, că această extindere să fie uh, luată, să fie o hotărâre luată în unanimitate. Dar dacă parchetul european a fost creat în cadrul unei cooperări consolidate, ceea ce e posibil, uh, Credem că putem foarte bine ca în această ipoteză să aplicăm articolul 330 al tratatului, conform căruia doar tratatele care participă la această cooperare consolidată vor uh, lua parte și la vot. Deci, unanimitatea nu este un obstacol de nedepășit. O a doua alegere care va uh, trebui fi va trebui făcută e uh, caracterul colegial sau nu al parchetului european. Trebuie să avem un procuror european unic asistat de delegați național care reprezintă în fiecare stat membru sau să avem un parchet european colegial. Prima opțiune se bucură, cum știm, de favoarea Comisiei Europene. Caracterul colegial, spune Comisia, ar fi incompatibil cu eficiența parchetului și cu exigența de a uh, reacționa rapid în uh, efectuarea anchetelor. Adunarea Națională și oricum autoritățile franceze în general nu sunt de acord. Franța este în favoarea unei structuri de car- cu caracter colegial pentru că asta ar garanta mai bine eficiența parchetului european și uh, ar asigura legături puternice în statele membre și parchetul european va fi eficient doar dacă va fi pe deplin integrat și acceptat în sistemul de drept al stat, fiecărui stat membru. De aceea, reprezentanții săi în statele membre trebuie să dispună de un statut uh, care să le dea o adevărată legitimitate, ceea ce nu va fi cazul dacă sunt doar simpli adjuncți ai procurorului european. Acest caracter colegial nu este incompatibil cu eficiența și cu rapiditatea. Colegiul poate fi prezidat de către un șef al parchetului european ales din membrii săi, care va fi un primus inter pares. Deciziile de a demara o anchetă, de a exercita urmăriri sau de a face un NUP Uh, vor putea fi luate de, într-o formație restrânsă de trei membri uh, rotativi. Celelalte decizii uh, referitoare la gestionarea de zi cu zi a unei anchete vor putea fi luate de către membru național care va fi desemnat raportor al unui dosar anume. Reamintesc că în articolul 86 al tratatului um, parchetul european trebuie creat ca urmare sau pe baza Eurojust, care are structură colegială. Iată, de aceea credem noi că e preferabilă colegialitatea. O a treia chestiune e vorba de numirea și statutul membrilor parchetului european. Aici trebuie să ne inspirăm din soluțiile judecătorilor și avocaților generale ai Curții de Justiție a Uniunii Europene. Sigur, vor trebui să beneficieze de garanții de independență, de aceleași incompatibilități și imunități și să îndeplinească și condițiile pentru a ocupa funcția de judecător sau procuror conform dreptul național din statul membru de origine și să aibă și o experiență corespunzătoare. Și o a patra chestiune referitoare la dreptul aplicabil de către parchetul european. Va trebui să facem alegeri delicate referitoare la regulile de procedură care să fie aplicate. Cred că opțiunea cea mai realistă ar fi ca cel mai adesea să ne referim la dreptul național al statelor membre în care vor fi conduse anchetele și uh, statele membre care se ocupă de dosarul fiecărui caz în parte. În ce privește incriminarea și sancțiunile, trebuie făcută o apropiere treptată pentru a evita așa numitul forum shopping, adică fiecare învenit să-și poată alege jurisdicția, uh, instanța în care va fi judecat și trebuie definite reguli minime comune uh, referitoare la infracțiuni și sancțiuni în materie de infracțiuni grave transnaționale. Și asta prevăzut la articolul 86. Uh, mai rămâne un minut la dispoziție. Încă o cincea și ultima chestiune, domnule președinte, că nu avem timp. E vorba de controlul uh, jurisdicțional actelor parchetului european, aici e important, uh, iau doar un exemplu, pentru a evita un risc de dezechilibru uh, și de inegalitate dacă nu ar avea posibilitatea de a uh, se sesiza instanțele naționale pentru a se ajunge la o condamnare. Uh, Asta vreau să vă prezint pe scurt aici. Acum, sigur, uh, rămân la dispoziția colegilor dacă aveți întrebări. Mulțumesc. I remind you that... Mulțumim, doamnă, și vă reamintim că timpul pentru această sesiune de dimineață se va încheia la 12.30, deci vă rog să încercați să respectați fiecare 10 minute ca să putem avea și o discuție cu membrii Parlamentului Naționale și Parlamentului European. Și acum uh, dau cuvântul doamnei Marshall Clausen. Uh, vă rog, din partea Eurojust. Good morning. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor uh, membrii ai Parlamentelor Naționale și ai Parlamentului European. La începutul intervenției mele, cred că ar trebui să-mi cer uh, scuze, pentru că pe ordinea dumneavoastră de zi uh, scrie că vicepreședintele Carlos Zeyen ar fi trebuit să vină aici, însă dânsul, din păcate, n-a putut veni și mi-a cerut să-l înlocuiesc. Aș vrea să mă limitez la cele 10 minute pe care le-am la dispoziție, deși știu că este foarte greu, ținând cont de tema pe care o discutăm aici, pentru că am putea umple mult mai mult cu ea ceea ce se poate îmbunătăți în cadrul cooperării în domeniul justiției. Știm cu toții că recunoașterea reciprocă și munca actuală de implementare a acestui program este piatra de temelie pentru un spațiu al justiției în domeniul um, penal și în ceea ce privește tratatul de la Lisabona. Și toate acestea trebuie să fie însoțite, bineînțeles, de o muncă continuă de întărire a drepturilor procedurale. Toate acestea se bazează pe recunoașterea reciprocă a magistraților și a judecătorilor și încrederea în sistemele juridice ale fiecăruia. Doamnelor și domnilor, avem un rol esențial în ceea ce privește echipele de anchetă comune, care se ocupă de a, acțiunile și grupurile criminale care acționează la nivel transfrontalier. Echipele comune de anchetă sunt însă foarte costisitoare și tocmai de aceea finanțarea acestor echipe este atât de importantă. Eurojustul a reușit să facă acest lucru cu succes în ultimii cinci ani și am uh, câștigat uh, încrederea autorităților din justiție, a procurorilor și a magistraților în general. Avem acum expertiză în uh, ceea ce privește echipele comune, în felul în care acestea sunt înființate și modalitățile concrete de finanțare ale acestora. Așa că am venit cu o listă de lucruri pe care mi le-aș dori de la dumneavoastră și acesta este un prim punct pe care vreau să vi-l prezint, ținând cont de noua propunere de regulament. Doamnelor și domnilor, primul punct de pe lista de dorințe pe care o am este că Eurojustul ar dori uh, ca în textul regulamentului să se vadă cu claritate felul în care finanțarea acestor echipe comune este una dintre sarcinile Eurojustului. Acest rol al Eurojustului pentru finanțarea echipelor comune de anchetă ar trebui întărit. Așa cum s-a spus de mai multe ori în această dimineață, acest element este esențial pentru a avea un domeniu um, operațional și eficient în ceea ce privește dreptul civil, dreptul penal, mă scuzați. Credem, de asemenea, că trebuie să îmbunătățim sistemul de schimburi de informații și rețeaua realizată la nivel european, așa cum se întâmplă și cu Europol, ar trebui să joace un rol esențial pentru a clădi și mai bine această încredere reciprocă. Care sunt însă chestiunile prioritare din punct de vedere al Eurojustului? chestiuni care ar trebui să fie considerate în viitorul proiect de regulament. Articolul 85 al Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene vorbește despre coordonare ca una dintre sarcinile esențiale ale Eurojustului cum, uh, ce avem nevoie, de ce avem nevoie noi pentru a îndeplini acest rol? În primul rând, avem nevoie de informații. Informații în legătură cu activitățile penale și în legătură cu anchetele în curs. Și acesta este cel de-al doilea punct de pe lista de dorințe pe care o aduc în fața dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, vă rog să vă asigurați că textul referitor la regulamentul Eurojust să permită primirea acestor informații. Aceasta ne va permite să sporim dimensiunea europeană, să acționăm în mod proactiv și nu va mai trebui să așteptăm din partea autorităților din justiție să vină la noi cu cereri specifice de asistență, ci ne-am putea uh, noi în mod proactiv adresa acestor autorități oferind susținerea noastră și dând importanță acestei dimensiuni europene atunci când e vorba de criminalitatea transfrontalieră. De asemenea, articolul 13 din decizia actuală a Eurojustului, am auzit deja că nu toate statele membre au implementat acest articol, implementarea se face foarte încet și aceasta ne arată, uh, acest lucru se observă și în evaluarea care s-a făcut până acum. Trebuie să întărim legătura cu Europolul, pe de altă parte, să ne asigurăm că primim informațiile necesare de la Europol. Acest, acest lucru se aplică și în cazul Olafului. Am să revin la primul punct pe care l-am menționat, echipele de anchetă comună și a, finanțarea acestora. Problema competențelor suplimentare pentru statele membre este una controversată, bineînțeles. Situația actuală permite statelor membre o competență deosebit de mare și, bineînțeles, aceasta nu este o situație ideală, pentru că ne-am întâlnit cu cazuri în care am avut probleme din cauza constrângerilor naționale existente la ora actuală și uh, totuși depinde de dumneavoastră, de instituțiile europene, de factorii de decizie să hotărâți ce se va întâmpla. De exemplu, posibilitatea de a începe o urmărire penală atunci când există un conflict de jurisdicție și cine va lua decizia finală. Dacă vă gândiți la posibilitatea ca Eurojustul să primească competențe suplimentare, atunci va trebui să analizați mai multe elemente, inclusiv căile de atac legale, care vor trebui să existe împotriva uh, deciziilor Eurojust, de asemenea avizele care sunt obligatorii și conflictele de jurisdicție, urmărirea deciziilor de începerea urmăririi penale și, de asemenea, impactul acestor decizii pe principiul oportunității versus principiul obligativității. Există o serie de chestiuni care ar trebui analizate aici. Știm că proiectul Comisiei va permite și un control uh, parlamentar asupra Eurojust. Și acest lucru este de salutat din partea noastră, implicarea parlamentelor naționale și a Parlamentului European în uh, evaluarea activităților noastre este una demnă de salutat. Credem că implicarea parlamentelor naționale și a Parlamentului European va spori responsabilitatea democratică a instituției noastre și va dezvolta și întări relația dintre Eurojust și Parlamentul European, precum și cea cu parlamentele naționale. Ce ar trebui însă să se evalueze? Considerăm că aceste evaluări ar trebui, în primul rând, să se centreze pe uh, capacitatea Eurojustului de a-și îndeplini misiunea și de a-și atinge obiectivele, în special a, dacă reușim să avem un cost-beneficiu bun. Avem nevoie de independență la nivelul Eurojust din punct de vedere operațional, un lucru care trebuie menținut și de aceea evaluarea n-ar trebui să interfereze asupra acțiunilor și deciziilor luate la nivelul cazurilor individuale de drept penal. Cum s-ar putea realiza această evaluare? Așa cum spunea și doamna comisar Malmström, aceasta este de competența dumneavoastră să vă organizați și să luați această decizie. Noi nu avem un aviz uh, prea clar în această privință, dar din punctul nostru de vedere este esențial să avem o evaluare realizată de către toate instituțiile și toți actorii implicați. Să nu avem nu știu câte evaluări și o dublare a acestora, pentru că acesta ar fi scenariul uh, cel mai prost pe care ne l-am putea imagina, bineînțeles cu rezultate uh, discrepante între diversele evaluări. Iată de ce, din punctul meu de vedere, avem nevoie de o singură evaluare comună. Acum, în încheiere, în legătură cu parchetul european câteva cuvinte. Doamnelor și domnilor, așa cum spunea și doamna Caramanli, considerăm că Eurojustul și parchetul european ar trebui să lucreze mână în mână. Considerăm că trebuie să existe coerență, susținere reciprocă, complementarietate și sinergii comune între cele două instituții. Și dacă parchetul european nu este adaptat de către toate statele membre, atunci Eurojustul va avea un rol deosebit în uh, procesul de cooperare și de asistare a parchetului european, atât pentru statele membre cât și pentru țările terțe. Încă un ultim comentariu. S-a menționat aici articolul 86 în care spune că acest parchet ar trebui uh, imaginat plecând de la Eurojust. Noi credem că acest parchet european ar trebui să se inspire în resursele administrative și partea operațională care există la Eurojust și ne-am putea gândi chiar și la a, uh, posibilitatea de a avea personal de-al nostru implicat în acest proces. Mulțumesc! Vreau să vă mulțumesc pentru prezentarea din partea Eurojustului și acum vom a, um, avea o prezentare din partea Olafului. Domnul Giovanni Kessler, director general, vă rog, vă dau cuvântul. European Parliament. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați, stimați uh, deputați din parlamentele naționale. Vă mulțumesc pentru această ocazie pe care mi-o dat de a vă împărtăși câteva gânduri pe imaginea muncii în desfășurare pe care o realizează Comisia Europeană pe imaginea propunerii de înființare a biroului procurorului european. DG Olaf DG Justiție se ocupă de chestiunile tehnice uh, de elaborare a proiectului sub responsabilitatea politică a vicepreședintei doamnei Reding și a domnului comisar Șemeta. Munca din comisie a ajuns la un stadiu destul de avansat și se estimează că s-ar putea adopta textul final de către Colegiul Comisarilor în următoarele săptămâni sau uh, câteva luni. Deci uh, nu se știe niciodată până la sfârșit. Uh, dar hai să spunem, în orice caz, cu siguranță, în decursul acestui an. Deci destul de curând. Așadar, câteva gânduri din partea noastră. În primul rând, trebuie să înțelegem punctul de unde pornim. Nu vrem să creăm parchetul european numai pentru că e menționat în tratat. E mai mult uh, decât atât. În primul rând, trebuie să recunoaștem și o să încerc să fiu uh, succint, deci s-ar putea să fiu foarte direct. Dar trebuie să recunoaștem că structura actuală pe care o avem cu toții la dispoziție pentru a face față infracțiunilor transnaționale, mai ales cele economice, cum ar fi corupția sau frauda, e bine, această structură este în mod clar uh, necorespunzătoare. Este un sistem al secolului 90, al secolului al 19 lea mă scuzați, bazat pe perspectiva națională. Fiecare țară se ocupă în cadrul competențelor sale, um, prin serviciile sale, de aceste infracțiuni. Ca și cum ele ar fi doar uh, infracțiuni naționale. Poate că în secolul al XIX-lea ele erau uh, naționale, dar astăzi lucrurile nu mai stau astfel. Vedem și din experiența Olaf, aceste tipuri de infracțiuni sunt uh, din ce în ce mai mult, dacă nu întotdeauna, de natură transnațională. Dar noi le tratăm dintr-o perspectivă națională, adică dintr-o perspectivă fragmentată. Serviciile noastre de anchetă, um, serviciile de urmărire penală, serviciile juridice naționale se ocupă de fenomene care au o dimensiune transnațională, ceea ce înseamnă de cele, că de cele mai multe ori pierdem imaginea de ansamblu și nu vedem deci infracțiunile în ansamblul lor. În al doilea rând, um, atunci când vedem deci doar o parte din infracțiune, o felie, uh, știm că poate mai este o altă probă într-o altă țară. Și apoi intrăm în acest sistem al cooperării internaționale, ceea ce este o chestiune bună, dar pornește întotdeauna de la perspectiva națională. Deci cooperarea internațională se bazează în continuare pe un model de secol XIX de asistență judiciară reciprocă pe acorduri. Ă, situația s-a tot îmbunătățit până am ajuns la Eurojust. Însă, în continuare, nu e suficient. Deci, parchetul european ar fi pasul următor. Pentru a face față acestor tipuri de infracțiuni, nu doar din perspectiva națională, prin cooperare internațională, ci din perspectiva europeană. Pentru că nu poți să faci față unor fenomene europene dintr-o perspectivă națională. E nevoie de acest birou european. Deci, aceasta este perspectiva. Bun, și cum vrem să facem lucrurile? Care sunt intențiile noastre? Un birou european, European Office. Deci, uh, sau o funcție europeană. Uh, doamna Caramanli știe deja modelul uh, colegial și poziția noastră, așa cum ați spus deja, care va fi discutată imediat ce propunerea va fi prezentată și dezbătută în Consiliu și în parlamentele naționale și în Parlamentul Național. Nu există nici un fel de funcție de uh, procuror în nicio țară pe baza unui model colegial. Nu există un procurator european sau un procurator un procuror național care să fie un colegiu. Este o funcție, o persoană. Și colegiul este bun pentru a promova cooperarea. Deci, credem că modelul pur colegial nu este compatibil cu noțiunea acestei funcții a procurorului. Apoi, colegiul, modelul colegial, care funcționează foarte bine la Eurojust, care se bazează pe cooperare internațională, nu e compatibil cu dimensiunea independenței procurorului european, pentru că uh, această instituție a procurorului european nu uh, este, nu cuprinde mai multe uh, persoane. Și care este modelul nostru? Nu este modelul uh, unei caracatițe bazată la Bruxelles cu tentacole, uh, tentacole prin uh, toate statele membre. Nu. Este un model pe care noi îl numim descentralizat sau, dacă preferați, un model integrat și anume un birou format din procurori cu un mic birou central cu puteri de coordonare și procurori din statele membre care vor fi identificați uh, printre magistrații naționali în statele membre care vor desfășura activitatea în statele membre. Deci este o instituție care integrează um, funcțiile naționale uh, instituțiile naționale ale uh, procurorilor, uh, ale parchetelor, cu o unitate centrală, mă rog, la Bruxelles sau unde va fi ea localizată. Și uh, vor coopera. Care este marele avantaj de a avea această instituție a parchetului european, în afară de faptul că există, va exista perspectiva, viziunea europeană? Va fi, în același timp, prima punere în aplicare concretă a spațiului european al justiției, pentru că nu există nicio materializare practică a acestui concept foarte important eh, de la Stockholm. Deci, pentru prima dată în istorie, dacă vom reuși să creăm uh, parchetul european, vom depăși această fază a asistenței judiciare um, reciproce care are loc astăzi. Deci dacă un procuror italian, de exemplu, um, la 20 de kilometri de granița Austriei avea nevoie de o probă de la un coleg austriac, trebuia să înceapă o procedură de asistență uh, judiciară reciprocă uh, și asta se întâmplă lucrurile. Poate chiar ar trebui să implice și Eurojustul de la Haga mâine, dacă vom avea procurorul european, eh, parchetul european, atunci eh, eh, procurorul procurorii venind din diverse țări vor aparține acestui parchet EPO în uh, acronimul său în engleză, și deci vor fi în același birou, în aceeași clădire și vor putea să colaboreze direct. Vom trece, uh, vom depăși această procedură greoaie uh, de asistență reciprocă, vom evita irosirea timpului și scăderea eficienței. Și în încheiere vreau să mai spun ceva foarte pe scurt despre competență. Cred că propunerea Comisiei Europene în ceea ce privește competența acestui, acestei instituții va uh, porni de la competențele în infracțiunile care um, țin de protejarea intereselor financiare. Și nu știm sigur dacă așa va fi, dar așa credem și credem că este foarte important ca um, cât mai multe state europene să adere la parchetul european și încer- vrem să constituim acest, această instituție utilizând deja resursele pe care le avem, uh, astfel încât să putem să creăm o instituție nouă la cost zero. Pentru că dacă în vremurile acestea mai cerem uh, fonduri, uh, nu vom reuși nici cum să avem această instituție. Deci va fi o instituție care se va baza pe uh, resursele existente, uh, umane și financiare ale Eurojust, uh, Eurojust uh, OLAF uh, și a statelor membre prin uh, procuraturile lor, prin parchetele lor. Îmi cer scuze dacă am vorbit prea mult. Nu, nu, 10 minute a fost foarte bine, foarte bine. Și acum haideți să completăm această imagine îi dau cuvântul domnului Holger Mat, care reprezintă Asociația Europeană a Barourilor în domeniul penal. Cred că s-a, s-a um, um, prezentat contextul pentru a putea discuta despre um, acest subiect. Discutăm despre parchetul european um, care ar ajuta statele membre să urmărească în justiție uh, Um, pe acei infractori care uh, se fac vinovați de infracțiuni grave transfrontaliere care sunt definite și sancționate um, de uh, dreptul penal european. Domnule Mat, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, e dificil să comentez propuneri pe care încă nu le cunoști. Aici voi încerca, sigur, tot ce voi putea face. Cu toții suntem mai mult sau mai puțin informați. Bine, poate Giovanni Kessler e mai bine informat decât mine, că lucrează la Olaf. Însă, oricum, consider că e în interesul dumneavoastră al tuturor să mă concentrez uh, pe această instituție a procuratorii, procuraturii europene. În primul rând, aș dori să vă fac o prezentare a baroului european pe care reprezent eu aici. Suntem unica asociație de apărători europeni cu aproximativ 35-40 de uh, state ale Consiliului Europei, inclusiv toate statele membre ale UE. Barul nostru se ocupă de dreptul penal în Uniunea Europeană. Uh, organizăm și participăm la întâlnirea experților și vreau să subliniez că ieri a avut loc un vot istoric în Comisia Libre în legătură cu accesul la serviciile unui avocat. Acum regretăm că nu toate sugestiile noastre din, uh, față de această directivă Ehm, s-au bucurat de succes eh, la vot, însă totuși eh, salutăm acest pas înainte istoric. Se referă la o foaie de parcurs care face parte din programul de la Stockholm, așa încât e o măsură importantă pentru a promova și proteja drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni. Aici am dori în special să mulțumim Parlamentului European și raportorului său, raportare de fapt doamna Antonescu, pentru o diplomație extraordinară de care a dat dovadă, angajament și o înțelegere excelentă a chestiunilor negociate. Doamnelor și domnilor, principalele propuneri ale Comisiei Europene pe care trebuie să le așteptăm în ce privește Procuratura Europeană sunt încă deschise discuției în legătură cu arhitectura instituțională într-un sistem descentralizat, coordonare și uh, relațiile între nivelul național și european, cu Eurojustul, Europolul, Olaful controlul independent și democratic, responsabilitatea, controlul judiciar, cadrul procedural și un nivel uh, național și european și diferențe posibile sau necesare între activitatea de anchetă și judecătorească. Toate acestea sunt încă deschise discuției. Aici aș sublinia numai puțin de 14 puncte pe care le-am identificat noi, eh, puncte de principiu. Puncte pe care noi le-am discutat în asociația noastră și am discutat asta împreună cu alte asociații de juriști, cu Consiliul Barourilor și asociații legale din Europa și la nivel național. De asemenea, de exemplu cu Barou Federal al Germaniei, cu Asociația Avocaților Germani, care au făcut declarații pe tema asta și aș dori acum să prezint cele mai importante principii politice, și anume 14. Primul, probe suficiente că există nevoia unei asemenea instituții, adică Procuratura Europeană. Înțeleg că Giovanni Kessler presupune că există această nevoie, însă avem nevoie de probe, de dovezi politice. Și aș dori ca și dumneavoastră să știți că există această necesitate. În al doilea rând, ar trebui să există o restrângere la cazuri pe care nu doresc să le cerceteze statele membre. Deci e vorba de uh, principiul complementarității și cazuri substanțiale care pot fi conectate cu uh, regula proporționalității. În combinație cu articolul 86 al tratatului. În al treilea rând, egalitatea între puterile de stat și drepturile individuale ale persoanelor uh, fizice și juridice și uh, măsuri de salvgardare procedurale, inclusiv accesul la un avocat și asta în toate statele membre. Eurojust sigur își dorește mai multă finanțare în acest sens și asta pentru a promova și proteja drepturile fundamentale. Și acest uh, această asistență juridică finanțată de Uniunea Europeană ar trebui să fie foarte importantă pentru, și să aibă legătură clară cu ceea ce face Procurorul European. Apoi, standardele uh, procedurale EPO ar trebui să figureze la cel mai înalt nivel și în zona gri a, a, uh, a uh, ce ține de măsurile premergătoare anchetei și să ne referim și la directiva standardelor minime. E important acest principiu al egalității și încrederea și recunoașterea în această, prin această nouă viitoare instituție care să fie funcțională în viitorul apropiat. Strângerea probelor colectarea probelor ar, fi trebuit, ar trebui să aibă, aibă loc și la cel mai înalt nivel și în zona aceasta a măsurilor preliminare a anchetei. Asta este important ca să evităm uh, acest fenomen al forum shopping, deci uh, învinuiții să nu-și poată alege o instanță mai clementă. Apoi un uh, control eficient pe durata întregii proceduri, ca insta- uh, este o chestiune care n-ar trebui să reprezinte o problemă. Și asta mai ales în ce privește măsurile uh, constrângătoare. Cel de-al șaptelea punct, echilibru în coordonarea puterilor de stat și competențelor la nivel european. relația între viitorul procuror european, Eurojust, Europol și OLAF. 8, cel de-al optulea punct, control politic și democratic asupra uh, acestui birou al procurorului european care trebuie să fie independent, dar și să poată fi și tras la răspundere. Vedem cum se face acest lucru. Apoi, ierarhia, coordonarea uh, organismelor europene e foarte dificil de realizat asta în practică, în viața de zi cu zi, în dreptul penal. Și va fi interesant să vedem la ce soluție se va ajunge, ce soluție ni se va prezenta de către Comisie. 10. Conflict de competențe În al 11-lea punct, așa numitele caze, cazuri mixte cu infracțiune de natură duală. Trebuie să știți că Biroul Procurorului European se va concentra asupra anchetelor în ce privește protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene. 12. Trebuie reguli uh, pentru uh, activitatea de anchetă și uh, procedura de instanță și căi de atac corespunzătoare trebuie prevăzute. Deci asta și trebuie, trebuie într-adevăr o, un set de norme unitare. Apoi, mecanisme de compensare în cazul în care se produc uh, prejudicii și în al 14-lea rând servicii de traducere și interpretare care să fie accesibile uh, pentru apărare. Trebuie să existe un regim procedural uh, obligatoriu, inclusiv uh, un catalog de drepturi în conformitate cu articolul 86, alinea 3, reguli procedurale pentru uh, Procuratura Europeană, în care trebuie să figureze nu doar uh, măsurile de salvgardare clasice, procedurale, ci și mai ales reguli privitoare la asistența juridică în uh, procedurile desfășurate pe lângă Biroul Procurorului European. Și cam atât. Mulțumesc. And now, I'm, I'm, I'm sorry just to... Mulțumim, spune președintele. Și acum uh, vă reamintesc că așa se desfășoară lucrurile la Parlamentul European. Avem un sistem de interpretare. Interpreții sunt programați să lucreze până la 12.30. Am o listă care nu e scurtă deloc. Vă rog să faceți uh, <laughs> tot ce puteți ca să nu vorbiți mai mult de un minut, un minut și jumătate, că dacă nu, nu vom putea face uh, o a doua rundă de comentarii din partea invitației. Deci vă rog să respectați timpul alocat, că dacă nu, pe la 12 și jumătate nu vom mai beneficia de serviciile interpreților. Haideți să începem. Domnul Albrecht din partea Parlamentului Try to make it in one minute, please. And I would... Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să fiu foarte succint și mă voi referi la problema mm, parchetului european. Elementul esențial pentru înființarea unui astfel de parchet european este acela de a avea încrederea în statele membre, în autoritățile a Procuraturii Generale de acolo și, bineînțeles, în uh, Parlamentul European și am senzația că la ora actuală n-ar trebui să urmăm uh, modelul Olafului. Cred, din potrivă, că ar trebui să avem un mecanism de control uh, pe modelul Eurojust, așa cum se arată în articolul 86 al tratatului, și să asigurăm că avem o procedură uh, standard și aceasta pentru a asigura funcționarea uh, procurorului generală în statele membre. E un lucru important pentru colegii de aici, de asemenea la Parlamentul European e important să analizăm cu atenție propunerea Comisiei, pentru că nu putem merge pe uh, o propunere rapidă pentru o chestiune atât de importantă. N-ar trebui să ne grăbim și ar trebui să avem o cooperare mai strânsă și să clădim o relație de adevărată încredere cu statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum domnul Mikkelsen din Norvegia. Alex, uh, I would like to... Doamna Mikkelsen, mă scuzați. Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc Parlamentului European pentru dezbaterea de astăzi și că ați invitat și parlamentari uh, norvegieni. Aveți pe ordine de zi multe chestiuni importante. Cooperarea în domeniul justiției și în domeniul penal este esențială și vreau să vorbesc aici despre impunitatea legată de delictele grave câteodată um, acuzații care sunt acuzați pentru delicte grave pleacă de la ei din țară, în felul acesta scapă. De multe ori acordurile de extradare sunt utile în acest sens, dar acestea nu garantează întotdeauna ca culpabilii să fie aduși în fața justiției. Cu toate acestea, De multe ori ei se întorc acasă la ei, unde s-ar putea să nu existe un acord de extradere cu țara unde au comis uh, delictul și aceasta duce la impunitate. Vă dau un exemplu foarte clar. Un tânăr norvegian a fost violat și omorât la Londra în 2008. Uh, s-a emis uh, un mandat de arest internațional, însă el s-a întors la el acasă în scurt timp. Nu există un acord de extradare între Marea Britanie și Yemen, de unde era acuzatul. Și în felul acesta toate eforturile de extradare au eșuat. Autoritățile sale l-au protejat. S-a sugerat ca țările să analizeze posibilitatea de a stabili o autoritate internațională independentă care să uh, asiste statele membre atunci când e vorba de astfel de cazuri de impunitate la nivel transnațional. S-a sugerat de asemenea că și Curtea Internațională de Justiție să poată juca un rol pentru a fi o astfel de autoritate legală. Cred că ar trebui să facem mai mult pentru a face față acestor cazuri transnaționale și probleme impunității. Am vorbit despre acest lucru și la întâlnirile OSCE și la alte organizații internaționale și sper că în viitoarea cooperare în domeniul justiției să se includă și această temă, felul în care statele europene pot lucra împreună pentru a face față chestiunilor uh, penale foarte complexe și transnaționale. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul uh, Tascola, din partea Italiei. Eu cercherò di essere breve. Mulțumesc! Încerc să vorbesc pe scurt, nedumeriri de ordin politic nu avem, însă de ordin juridic, da, în legătură cu această instituție a Procurorului European. Deci îmi permit uh, să observ că ar fi prima oară ca când o procuratură ar opera conform unor norme neomogene. Deci trebuie să ne punem foarte serios problema modului de a exercita acțiunea penală, precum și problema obiectului competenței. Ce înțeleg prin uh, modul de a-și exercita acțiunea penală? În primul rând, nu se înțelege dacă procuratorul european va trebui să-și exercite acțiunea penală în mod absolut exclusiv sau în concurență cu uh, procuraturile naționale. În acest ultim caz, problemele de natură juridică ar fi foarte simplificate, deoarece procuratorul european uh, procurorul european, mă scuzați, ar avea o funcție de control și de coordonare a activităților celorlalte procuraturi. În celălalt caz însă, problemele juridice ar fi extrem de grave și ar implica alegerea, deci, criteriile alegerii uh, legilor atât de drept material cât și de drept procedural care vor fi aplicate. Vreau să mai spun că aceste probleme de alegere a legislației care privesc, desigur, faptele infracțiunii, cât și modul în care se vor desfășura anchetele preliminare, ar fi agravate, pentru că, în mod inevitabil, s-ar împleti cu probleme de competență teritorială. E clar că, mai ales atunci când se vorbește de infracțiuni transnaționale, deja se implică din start posibilitatea, va chiar uh, realitatea ca aceste infracțiuni să se comită pe teritoriile unor state diferite. Asta înseamnă că va trebui să alegem, cum spuneam înainte, uh, care va fi legea dreptului material național, conform unor criterii care ar putea fi cel al locusului, deci locul unde s-a comis delictul, persoana victimei, legea anchetatului, dar în fine, uh, e clar că va trebui făcut uh, foarte mult în domeniul clarității. Bun, dincolo de aceste ipoteze, uh, care deja ne arată posibilitatea unor complicații foarte mari, pentru care apărea conflicte de competență și de jurisdicție, deci de competență teritorială, care n-ar fi foarte ușor de rezolvat, pentru că ar fi vorba de diverse legislații din diverse state membre, există și problema Uh, stârnită de posibilitatea ca Procuratura Europeană să acționeze conform unui cod de procedură penală european, conform căruia s-ar uh, desfășura anchetele preliminare uh, sub egida Procuratorului European. Dar în acest caz, sistemul european de anchetă preliminară ar trebui coordonat cu sistemele naționale. Și în mod obiectiv ar fi foarte dificil de realizat această coordonare pentru că uh, ar trebui să țină cont de nivelurile de garanții prevăzute în diversele state și dați-mi voie să vă spun în ce privește Italia, uh, nu doar că aceste garanții prevăzute în Italia sunt foarte complexe, dar se mai adaugă și împrejurarea că în Italia există normă constituțională, articolul 111, care disciplinează, descrie modalitățile de desfășurare a procesului și impune li, anumite limite anchetelor. Mulțumesc! Mind you, I remind you... Mulțumesc! Vă rog să încercați să respectați timpul, vă reamintesc. Că, plus că după aceea va urma prânzul imediat, dar vă reamintesc că dispunem de interpret doar până la 12.30. Mulțumesc! Acum domnul Fan Constant din uh, țările de jos. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Am să fiu foarte succint. Aș vrea să vă mulțumesc și eu, dumneavoastră și membrilor uh, prezidiului care au făcut uh, prezentările de astăzi. Am o întrebare referitoare la parchetul european. Am înțeles în țările de jos că nu toată lumea uh, este atât de entuziastă față de această idee. Așa că vroiam să vă întreb cum putem evita în momentul în care acesta va exista să uh, nu ajungem cu, la o avalanșă de dosare care să se acumuleze pe uh, birourile acestui parchet. Poate uh, domnul Kessler ne poate vorbi despre acest lucru față de plângerile care ajung acolo. Domnul Kelly sunt din uh, Polonia. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vorbesc despre o chestiune foarte importantă, cea pe care o dezbatem astăzi. Însă problema importantă aici este următoarea. Acest parchet european va garanta protecție juridică sau va avea și prerogativele de lansare a anchetelor și de realizarea acestor anchete? Aceasta este principala întrebare. Eu unul am lucrat la reformarea sistemului Procuratorii Generale din Polonia și cred că aceasta ar trebui să aibă de-a face și cu protecția juridică. Pentru că poliția este cea care trebuie să păstreze evidențele și parchetul trebuie să hotărească dacă începe sau nu o anchetă. Prin creșterea competențelor la nivel european, credem că aceasta este singura posibilitate de acceptat. Mulțumesc și acum din partea Regatului Unit. On behalf of the House of Lords. Mulțumesc, domnule președinte. Din partea Camerei uh, Lorzilor, Sper că Regatul uh, Unit să rămână în continuare în Eurojust și să nu utilizeze opt-out-ul pe care îl are în urma tratatului de la Lisabona, așa cum se întâmplă și în domeniul JAI la protocolul 36. Participarea noastră e esențială pentru protecția cetățenilor și pentru justiție, atât în uh, Marea Britanie cât și în restul Uniunii. Aranjamentele pentru controlul parlamentar ar trebui să fie, să fie hotărâte de către parlamentele însăși, să nu depindă de legislația europeană. Și cu toate acestea, controlul parlamentar asupra Eurojustului n-ar trebui să ceară și informații referitoare la procedurile operaționale. Ar trebui să se utilizeze mecanismele existente și suntem pentru echipele de anchetă comună și în ceea ce privește parchetul european, comisia mea din Camera Lorzilor nu și-a exprimat uh, un aviz foarte clar, dar uh, guvernul britanic este împotrivă și oricum ar trebui să organizăm un referendum. Mulțumesc uh, și acum din partea Greciei. Domnul Mafianis, mulțumesc. Noi suntem de acord cu propunerea președinției. Credem că dacă am avea un parchet european, aceasta ar reprezenta un pas important înainte pentru întărirea justiției la nivel european. Nu știu dacă va fi o singură persoană sau va fi un colegiu, asta nu contează prea mult. Ceea ce este important este cum va fi um, alcătuit acest birou, acest parchet european, care va avea legătură și cu um, parchetele naționale și aceasta pentru a evita o birocrație excesivă, pentru că știm foarte bine că aceste proceduri administrative consumă foarte mult timp și mulți bani. Și avem nevoie și de o listă comună prin care să se stabilească care sunt infracțiunile uh, în ceea ce privește interesele financiare. Să se țină cont și de traficul cu persoane, un alt element important. Toate acestea cred că Um, trebuie să ne facă să ajungem la un acord pentru a face acest pas important înainte. Da, un singur comentariu. Lucrăm în domeniul protecției serviciilor și intereselor financiare ale Uniunii prin aplicarea sa în ceea ce privește domeniul penal și definirea infracțiunilor penale care trebuie incluse și a sancțiunilor care trebuie stabilite ca standarde minime pentru toate statele membre. Lucrăm deci deja la acest dosar. Și acum din Germania, domnul Sensburg. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și pentru faptul că deputații naționali uh, care uh, au călătorit atât de mult pot să discute cu dumneavoastră beneficiind de interpretare. Da, într-adevăr, e clar că trebuie să consolidăm cooperarea și aici e foarte bună implicarea parlamentelor naționale. Chiar dacă la articolul 86 din TFUS se spune că e vorba de o competență exclusivă a Uniunii Europene. E clar că sunt foarte, foarte multe puncte uh, unde pe baza subsidiarității trebuie să discutăm. Și Bundestagul german uh, are o poziție critică Uh, față de acest subiect. Și uh, auzim din partea domnului Albrecht că în domeniul uh, chestiunilor procesuale de drept penal, deci ce se reglementează în articolul 86, dacă l-am înțeles bine, atunci trebuie să fim foarte atenți dacă subsidiaritatea este um, garantată aici, pentru că acest articol nu uh, spune că nu, nu clarifică lucruri. Da, sunt foarte multe probleme pe care trebuie să le discutăm, chestiuni de organizare și legitimare ale parchetului european, uh, pentru că ar avea nevoie de o legitimitate și de o legitimizare cu totul diferită față de instanțele naționale, care ar fi competențele pe care le-ar avea față de colegii naționali. Uh, Uh, cum anume se va desfășura o cooperare continuă între punctele uh, naționale, între parchetul european și uh, forțele de aplicare a legii, deci poliție, și nu văd cum se, întâmplă, cum se va întâmpla acest lucru. Și apoi mai sunt subiecte foarte complexe. Um, cum vor fi, uh, de exemplu, infracțiunile complexe, cum vor fi urmărite, cum vor fi cercetate, uh, se va face acest lucru de către um, procurorii naționali. Uh, din punctul de vedere al Germaniei, Uh, s-a spus deja că noi nu vedem niciun fel de lipsuri uh, în ceea ce privește procedurile de cercetare penală și aș vrea să spun că dacă uh, Comisia vine foarte târziu cu propunerea, atunci 8 săptămâni va fi un termen foarte scurt pentru parlamentele naționale, dar noi vrem să facem tot ce putem pentru a examina propunerea. Președintele, vă mulțumesc tuturor pentru că v-ați rezumat ideile și întrebările. Înțeleg că s-au adresat întrebări specifice membrilor uh, de aici, de lângă mine, reprezentanta Eurojust, uh, doamnei uh, din deputat francez și vă rog să ne ajutați cu timpul pentru că e clar că interpreții stau cu noi câteva minute suplimentare, le mulțumim pentru asta, dar vă rog să rezumăm cât mai mult posibil această parte finală. Vă rog. Foarte pe scurt, domnule președinte, cred că este o chestiune foarte importantă și aș vrea să revin uh, la elementele care au fost prezentate de domnul Kessler. Pentru că trecem printr-un moment important pentru întreaga Europa, pentru statele membre, e vorba de încrederea statelor membre și de jurisdicțiile naționale. Deci uh, ne îndreptăm spre, de la un parchet uh, național la această competență europeană. Și dacă avem o viziune ambițioasă și realistă în același timp, un astfel de procuror unic european este un concept nerealist, pentru că din punct de vedere politic s-ar afla departe față de ceea ce știm noi de pe teren de cetățenii noștri și nu este o structură operațională, pentru că până la urmă nu are o legătură strânsă cu statele membre. Deci, uh, statele membre sunt cele care vor rămâne cu această competență și vor avea și puterea de a declanșa anchete în justiție. Este un element esențial și sunt de acord cu colegii mei parlamentari. Trebuie, într-adevăr, ca fiecare dintre noi să se centreze pe modalitățile organizatorice, pentru că propunerea de astăzi de la Comisie nu ne liniștește deloc și cred că trebuie să continuăm această cooperare, aceste schimburi uh, între Parlamentele Naționale și Parlamentul European pentru a prezenta o propunere comună Comisiei. Mulțumesc, uh, doamna Caramanlis. Am înțeles că reprezentantul Eurojust nu dorește să intervină. Acum uh, vreau să-l întreb domnul Kessler sau domnul Mat, dacă doresc să intervină. S-a vorbit aici despre procurorul european, deci vă rog, uh, ultimul minut pentru dumneavoastră. Nu, n-am ambiția nici măcar să încerc să vă răspund într-un minut. Și sper să nu vă așteptați la așa ceva din partea mea. Dar vreau să mulțumesc tuturor celor care au intervenit din partea Parlamentului și de la Parlamentele Naționale, pentru că ne ajutați foarte mult să vedem care este feedback-ul din partea dumneavoastră, care sunt gândurile dumneavoastră în această dezbatere în curs pe care o avem cu Comisia. Bineînțeles, Comisia va prezenta textul și abia atunci va începe adevărata dezbatere cu Parlamentul European, cu Consiliul și cu parlamentele naționale. Deci nu putem rezolva oricum nimic acum într-un minut. Și aș vrea să vă reasigur oricum, în, a, în afară de faptul că vreau să vă mulțumesc pentru dezbaterea de astăzi, pot să vă asigur însă că toate chestiunile care le-ați prezentat aici au fost deja luate în considerare de noi. Ați înțeles probabil din discursul meu, am avut doar 10 minute la dispoziție, dar cred că a fost clar acest lucru și vreau să vă reasigur încă o dată și în special doamna Lebai, care este colega mea, director general și personalul sub competența mea, ne întâlnim zilnic cu procurori, cu magistrați, cu guvernele, în unele cazuri și cu parlamentele naționale. Avem întâlniri formale care sunt organizate Uh, chiar în această după masă mă voi duce într-un stat membru pentru a avea astfel de discuții. Ne-am întâlnit și cu procurorul general al Franței, de exemplu. Toate aceste elemente pe care le-ați prezentat uh, au fost deja analizate de noi. Și vreau să vă spun un lucru pe care poate nu l-am spus în prezentarea mea pentru a vă asigura și mai mult, pentru a răspunde într-un fel întrebărilor pe care mi le-ați pus aici. Bineînțeles că parchetul european va fi unul cu puteri de pline, deci toate acțiunile sale vor fi sub controlul justiției, deci va fi controlat de un magistrat și va exista o revizie permanentă și completă a acțiunilor sale. Și va exista de asemenea și o prevedere foarte clară, specifică, în sensul că e nevoie de o autorizație explicită a unui judecător pentru a utiliza instrumente intruzive de anchetă. Și aceasta pentru a răspunde întrebării din partea Parlamentului European. Și se aplică legea și jurisdicția țării unde se realizează acea intervenție. Deci vom aplica, bineînțeles, legea și legislația uh, statului membru respectiv, dar, bineînțeles, uh, Comisia Europeană și Parlamentul vor interveni tocmai pentru a ține cont și de legislația comunitară. Deci avem nevoie de un punct de plecare comun, de o bază comună și vom utiliza dreptul penal din statele membre. Deci procurorul european va respecta acest drept la nivelul cel mai înalt. Și acum, uh, domnule Matu, un ultim cuvânt din partea dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Am văzut că mulți dintre dumneavoastră, în special din partea parlamentelor naționale, împărtășiți uh, aceleași îngrijorări. Toți cei care doresc să intre în detalii pot uh, vedea declarația noastră pe site-ul nostru, saltul Asociației um, Europene a Baroului uh, pentru Dreptul Penal. Noi reprezentăm uh, asociații noștri și partenerii noștri, reprezentăm peste 35 de state din Consiliul Europei, deci vă putem oferi experiența și expertiza noastră în proceduri uh, penale și poate găsiți uh, și câteva idei în legătură cu background-ul care v-ar putea interesa. Vă mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc și eu invitațiilor, participanților, mulțumesc și interpreților, spune cu amabilitate președintele că ne-ați însoțit până acum și acum vă așteaptă prânzul aici la ieșirea din sală și la orele 15 ne întoarcem pentru a discuta cooperarea în domeniul justiției la procedurile civile.